Cred că putem să începem. Mă bucur că ați venit în număr atât de mare la ultima noastră reuniune înainte de pauza de vară. Vorbim acum despre îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport în Europa Centrală și de Est. Raportor este domnul Poreba și are acum cuvântul. doamnelor și domnilor. Astăzi este a doua oară când ne-am întâlnit să discutăm acest raport în cadrul comisiei. Un raport pentru îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurilor de transport în Europa Centrală și de Est. partea estică a Uniunii Europene și a Europei. Aș dori să vă spun că vă mulțumesc tuturor acelora care ați fost foarte activi în cadrul Comisiei TRAN, care m-ați ajutat să consolidez și să îmbunătățesc raportul prin depunere de amendamente. Vă mulțumesc pentru sugestii, recomandări și Vă mulțumesc foarte mult pentru că toate acestea m-au ajutat astfel încât să îmbunătățesc raportul și sunt convins acum că este un raport mai strategic decât era la început. E acum un document strategic care are toate provocările cu care are de-a face Europa Centrală și de Est în ceea ce privește transportul. Aceste provocări nu sunt doar un eufemism ele pot să devină realitate. Ați făcut un număr de sugestii interesante pentru a pune în aplicare aceste idei în amendamentele depuse. Am avut deja discuții importante astăzi la reuniunea coordonatorilor. Am discutat cu grupurile politice despre amendamentele de compromis și mă gândesc să organizez o viitoare reuniune după pauza de vară în septembrie. Mă bucur că se trece de un compromis politic în acest raport și vorbim de un consens. Există acord în ceea ce privește un plan pentru transport și care ar trebui să fie obiectivele strategice de dezvoltare a transportului în Europa de Est și care e rolul Uniunii Europene în acest sens. Domnilor și domnilor, nu vreau să repet astăzi ceea ce am spus deja și la prima reuniune când am făcut introducerea. Astăzi aș dori să aud părerile dumneavoastră și comentariile dumneavoastră în contextul amendamentelor care au fost deja depuse, astfel încât să pot ține de cont de ele și mai bine și să le incorporez în documentul meu în cel mai bun mod cu putință și de aceea vă rog dacă aveți sugestii suplimentare să le faceți și voi face tot ce îmi stă în putere să le includ în raportul meu, pentru că îmi doresc să avem un document strategic pentru Parlament și pentru Comisie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim acum, domnul Deli. Vă mulțumesc! Proiectul de raport era deja un bun punct de plecare care a fost îmbunătățit prin amendamentele colegilor. Vreau să salut cooperarea deschisă și constructivă cu raportorul domnul Poreba și ceilalți raportori din umbră. Evident, și azi am avut o reuniune a raportorilor din umbră foarte bună, în care am reușit să acoperăm aproape jumătate din cele 34 de amendamente de compromis. Aștept cu nerăbdare următoarea reuniune după pauza de vară și sper că vom putea să respectăm datele propuse în program deja și anume 26 septembrie pentru votul în Comisia TRAN. E clar că infrastructura din statele membre e un subiect foarte important. După un deceniu de, de la aderarea în Uniunea Europeană, în țările noastre, în această regiune, mai sunt multe de făcut. Cu toții putem să cădem de acord că dezvoltarea economică merge în mână în mână cu o bună infrastructură și există multe state membre care sunt în fața Europei Centrale și de Est. De aceea trebuie să fie dezvoltată și infrastructura aici pentru că ar fi și în beneficiul altor state și altor economii. Coridoarele TNT joacă un rol crucial în acest sens și nu nu putem să ajungem la o, o rețea așa cum trebuie, fără să avem uh, proiecte majore de infrastructură și uh, investiții în Europa Centrală și de Est. Ar trebui să ne concentrăm pe rețele astfel încât să eliminăm blocajele care sunt transfrontaliere majoritatea dintre ele. Este, subliniat în, uh, este subliniată importanța Via Carpatica în acest raport și și conexiunile cu parteneriatul estic și Balcanii Occidentali. Ținând cont de marea nevoie financiară, e clar că aceste state membre nu pot să colecteze singure banii de care e nevoie. Raportul are elemente bune în ceea ce privește finanțarea și aceasta este consolidată prin amendamente, mai ales prin utilizarea CEF și EFSI și, și acea, acel mix al fondurilor este bine reprezentat. Pentru a încheia, aștept cu nerăbdare să colaborez asupra raportului împreună cu raportorul și ceilalți raportori din umbră. Și vom avea o pauză plăcută de vară, sper, pentru că progresele înregistrate până acum sunt deja bune. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Țapardel! Mulțumesc, președinte. În primul rând și eu aș vrea să-i mulțumesc raportorului, domnului Poreba, pentru draftul de raport, pentru buna cooperare pe care o avem pe acest raport. De asemenea, aș vrea să le mulțumesc și celorlalți raportori pentru munca constructivă pe care o facem pe acest raport și cred că, într-adevăr, se conturează a fi un document strategic pe care îl vom adopta aici în Parlamentul European și va fi într-adevăr și un, să spunem, un un semnal clar către Comisie să-și îndrepte mai mult atenția către Europa Centrală și de Est în ceea ce privește dezvoltarea și uh, modernizarea infrastructurii. Uh, într-adevăr, uh, și faptul că s-au depus peste 200 de amendamente ne indică faptul că tema infrastructurii și a conectivității în Europa Centrală și de Est este foarte importantă, nu numai pentru cei din această zonă, dar pentru Europa în ansamblu, pentru că, așa cum am spus, pentru uh, transportul și infrastructura reprezintă inima economiei europene și fără o rețea integrată și dezvoltată a infrastructurii nu putem să avem o economie performantă la nivel european Uh, uitându-mă la amendamentele propuse de colegi, dar și, uh, atât la cele din grupul meu politic, dar și la celelalte grupuri, pot spune că se conturează câteva teme esențiale în acest raport și o primă idee pe care aș vrea să o accentuez este aceea că zona Europei Centrale și de Est are nevoie de o strategie integrată de dezvoltare care să ia în calcul toate aspectele generale ale infrastructurii de transport. Această strategie se va axa, pe de o parte, pe dezvoltarea tuturor modurilor de transport precum și pe crearea de conexiuni viabile între statele membre. De asemenea, este foarte important de menționat și salut planul TEN-T al Comisiei Europene, care mizează exact pe crearea unei rețele de transport europene. Evident, consider că este important ca planurile și investițiile ce privesc infrastructura să pornească de la această rețea, dar cred că este și mai important să luăm în considerare lărgirea și extinderea spre Europa Centrală și de Est a acestei rețele. Tot din perspectiva includerii de rute noi, salut și referirile la legarea rețelei europene de cea din Balcanii de Vest și, din Asia, și de Asia Centrală. De asemenea, m-am bucurat să văd și atenția pe care unii dintre colegi o acordă dezvoltării regiunii Dunării. Cred că suntem de acord că dezvoltarea căilor navigabile interne ar contribui nu numai la creșterea economică a regiunii, cât și la atingerea obiectivelor de mediu pe care le urmărim cu atenție aici în Comisia de Transport. În ceea ce privește atingerea obiectivelor de infrastructură, mai multe amendamente, atât din grupul meu politic cât și din celelalte grupuri, s-au referit la utilizarea instrumentelor financiare în combinație cu diversele tipuri de granturi europene. Și grupul nostru salută creșterea numărului de posibilități de finanțare, inclusiv prin implicarea sectorului privat și solicită statelor membre o mai bună folosire a acestora. Mai mult decât atât, atât eu cât și colegii din SND și cred că și ceilalți colegi sunt, uh, sunt de acord cu mine să susținem faptul că unele state din zonă au totuși nevoie de, de sprijin tehnic din partea Comisiei în accesarea și implementarea uh, Uh, în implementarea proiectelor bazate pe, pe fonduri europene. De asemenea, este foarte important și faptul că mulți colegi au depus amendamente care vizează menținerea unor standarde înalte în serviciile de transport, precum și protecția consumatorului. Și nu în ultimul rând, în calitate de, să spunem, de avocat al turismului european aici în Parlamentul European, mă bucur foarte mult că amendament, atât amendamentele grupului nostru cât și din alte grupuri uh, Uh, privind transportul, uh, privind turismul, au fost incluse în, uh, în amendamentele de compromis și cred că este foarte important să recunoaștem importanța turismului în elaborarea politicilor europene de transport. Sunt convinsă că um, în urma celei de-a doua negocieri pe care o vom avea, Uh, ne vom armoniza și mai mult punctele de vedere pe compromisurile uh, elaborate și că, într-adevăr, acest document va deveni un document foarte valoros pentru Parlamentul European și pentru Comisia Europeană. Mulțumesc mult! Vă mulțumim. Acum Ianoș Radu să are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele raportorului din umbră, domnul Telicca din grupul ALDE, vreau să-i mulțumesc domnului Poreba pentru colaborarea foarte bună și pentru acest raport minunat și propunerile bune pentru amendamentele de compromis. Toate grupurile politice au depus o serie întreagă de amendamente și noi la fel. Noi credem că acest text este astfel mai bine concretizat și vreau să cer sprijinul celorlalți membri. La aliniatul 9 am dorit ca Comisia Europeană să țină cont și de faptul uh, cum de re, faptul cum pot să arate rețele, rețele TNT în Europa Centrală și de Est, dar și în țări cum ar fi Ucraina, în vecinătatea estică. Apoi, ce ne-am mai dori? infrastructura de transport să fie digitalizată și avem un amendament pentru articolul 17 unde cerem statelor membre să aibă un sistem pentru administrarea Uh, căilor ferate, acest sistem existent să fie îmbunătățit, astfel încât se va ajunge să existe mai puține probleme transfrontaliere în transportul feroviar. Apoi avem un amendament și pentru articolul 21, unde vorbim despre Dunăre, unde există un regulament vechi, depășit, privind navigabilitatea Dunării și de aceea există anumite bariere acolo. Vrem să vedem ce se poate face astfel încât să putem depăși aceste obstacole și să folosim mai bine fluviul Dunărea. Mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Sperăm că această colaborare va merge în continu- va continua la fel de bine și pe viitor și că acest raport din Comisia TRAN va găsi o spri- un sprijin larg. Mulțumim! Mulțumim! Acum trec direct la acest subiect în ceea ce privește Dunărea și acordul depășit care trebuie prelucrat. Însă situația de pe Dunărea acum 30 de ani arăta cu totul diferit față de ceea ce se întâmplă și trebuie să ne gândim și la asta. Pentru acum 33 de ani lucrurile erau diferite. Când se mergea cu o barca de pe Dunăre spre Marea Neagră, trebuia într-adevăr să... Situația era într-adevăr una diferită. Trebuia să era un um, trafic foarte intensiv atunci pe Dunăre. Acum trei ani am mers 100 de kilometri pe Dunăre, am văzut trei embarcațiuni. La sfârșitul săptămânii am stat la Bratislava trei um, ore pe malul Dunării, nu am văzut nici un fel de altă embarcațiune în afară de cele de croazieră. Trebuie să vedem ce ne dorim să vedem pe Dunăre. Navele normale pot să treacă, doar cele foarte mari nu. De aceea în Germania s-a făcut canalul rin a fost o idee minunată, dar după aceea ministrul de transport a zis că acest proiect e ca și cum ar fi, am construit turnul Babel. De ce? Pentru că nu există ambarcațiunile acolo. Dacă s-ar ajunge la 10% din ce se preconiza atunci, ar fi un succes. Însă atunci s-au uh, investit milioane pentru a face acest canal, Rin-Dunăre. Transportul intern, pe căile navigabile interne, trebuie să știm că a existat o reducere foarte mare a transportului. 80% din transport în Europa e pe RIN, însă 80% din bani sunt împărțiți în alte proiecte. Și Dunărea, continuarea spre nord de aici, s-a trecut de acest fapt. Pentru că în Austria exista și demonstrații foarte mari, s-a renunțat la aceste proiecte și nu avem nevoie de ele. Dar vă spun de ce stau lucrurile așa în, deci, în uh, Germania. Pentru că pentru avem trei oameni în administrație în Germania care vin în fiecare an cu un nou proiect ci e singura funcție pe care o au aceștia. De aceea trebuie să fim foarte atenți exact unde se investesc banii. Eu sunt pentru aceste căi navigabile interne, însă uh, bărcile, amarcațiunile trebuie să se adapteze căilor navigabile și nu invers. Și trebuie să ținem cont și de experiențele negative care există în domeniu. Un al doilea punct, de unde nu e nevoie de foarte mulți bani, ci de uh, o voință politică. Vorbim, bineînțeles, de statele balcanice acum și de legăturile pe care le aveau înainte, înainte de cortina de fier. Povesteam și ieri ce s-a întâmplat la Bratislava, unde lipsesc acei 4 km de cale ferată, că nu mai există bani. Există tot felul de astfel de exemple între Germania și Cehia, din nou, de 25 de ani nu s-a făcut nimic, nu ar trebui decât să fie înlocuită partea care a fost distrusă. De aceea e important să setăm niște priorități, nu doar între Balcani, ci și între zonele balcanice și vechiul vest. Pentru asta nu avem nevoie de foarte mulți bani. Ce ne lipsește e voința politică și pe aceasta ar trebui să ne concentrăm. Are cuvântul acum Vin Van de Camp. Domnule președinte, acum ceva timp am fost la reuniunile în legătură cu TNT și acolo s-a vorbit și despre acest proiect pentru Dunăre. se, se discuta dacă e o investiție bună această dragare a Dunării. Acum ne aflăm în această etapă a amendamentelor de compromis. E destul de greu, însă ar fi bine dacă raportorul ar putea să ia legătura din nou cu Comisia Europeană să discute despre dragarea Dunării ca investiție. O a doua observație Amendamentul 46 al doamnei Grapini. Majoritatea proiectelor EFSI se află în vestul Uniunii Europene. De unde vine acest fapt? Văd în alte amendamente că se cere mai multă atenție pentru EFSI. Am impresia că în Europa de Est se pune accentul mult mai mult pe granturi și mult prea puțin pe împrumuturi. FC. Probabil în textul de compromis poate poate fi consolidat acest aspect. Vă mulțumesc. Are cuvântul Olga Selanova. Děkuji za slovo. Eh, já bych také chtěla zaprvé eh, poděkovat za zprávu. Mulțumesc și aș dori eh, de asemenea să mulțumesc pentru un raport pe care îl consider ca fiind foarte important. Eu am fost raportoare din umbră în prima reacție privitoare la Cartea Albă pentru Transportul din Parlamentul European și s-a făcut o cerere de a echilibra situația infrastructurii între vechi și noi state membre, încă la vremea aceea, deci uh, sunt mulțumită că văd că nu se uh, scapă din vedere acest aspect. Am prezentat uh, mai multe amendamente și aș dori să subliniez faptul că îmbunătățirea navigabilității căilor interioare fluviale nu se referă doar la Dunăre, ci și la Elba situația uh, existentă va putea fi constatată pe durata vizitei membrilor Comisiei Trană în Republica Cehă, care e prevăzută pentru luna septembrie. Apoi, mai doresc să subliniez chestiunea calității infrastructurii de transporturi în ce privește competitivitatea uh, căilor ferate și necesitatea de a avea uh, legături de mare viteză uh, feroviare și în uh, regiunile noi. Și încă un aspect prezent în raport, însă aș vrea să subliniez, e o bună coordonare și o bună cooperare între statele membre pe durata pregătirii și planificării legăturilor transfrontaliere Trebuie să existe o planificare și o orientare ca să putem uh, vedea rezultate concrete în timp. Mulțumesc și felicit raportorul. Mulțumesc. Dau cuvântul Comisiei acum. Chairman, uh, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, mulțumesc și salutăm uh, raportul uh, domnului Poreba Uh, credem că uh, e corect, uh, e corect în, în orientarea sa, apoi se pune accentul pe interoperabilitate și RTMS, e foarte bine, în același timp subliniez că Uh, nu ar trebui să ne referim punctual la anumite proiecte sau probleme. Uh, E vorba de infrastructura europeană, până la urmă, care să formeze, într-adevăr, o rețea uh, fiabilă pentru 2030, uh, pentru toate regiunile. Și apoi, uh, ca urmare a celor spuse aici, spune că în legătură cu facilitatea Connecting Europe am văzut că regiunile au reacționat bine și statele membre de asemenea. Șase state membre au utilizat 100% Um, acea green envelope și vor fi 2,1 uh, miliarde de euro încă din această toamnă care vor fi puse la dispoziție și vă voi uh, spune mai în detaliu dacă ne veți invita. 1,1 de miliarde încă din octombrie uh, pentru restul țărilor care sunt acoperite de aspectul specific respectiv al facilității corectare Europei. Știm că vor fi și sperăm că vor fi consumați acești bani până la sfârșitul anului, ceea ce va fi o evoluție evoluție foarte pozitivă. Apoi, după cum au spus în membri aici, țările acestea ar trebui să examineze și posibilitățile oferite de uh, EFSI. Nu e ca și cum nu ar, nu ar putea utiliza acest fond. Uh, în această toamnă vom vizita cele 15 țări la care se referă rețeaua de coeziune și le vom îndemna să utilizeze produse EFSI, care, lucru care poate fi făcut pentru proiecte de infrastructură. Și apoi, eh, domnule președinte, de asemenea am dorit să subliniem faptul că avem nevoie de stabilitate, nu trebuie acum să facem eh, multe liste de proiecte, pentru că avem eh, liste destul de lungi deja și credem că acum e nevoie de perioada de punere în aplicare a acestor proiecte și uh, să păstrăm continuitatea pentru perioada uh, următoare. Am fost prea des criticați că tot timpul ne schimbăm prioritățile și că investitorii nu pot urmări situația și acum e momentul să ne concentrăm pe faza punerii în aplicare. Apoi, în legătură cu, cu coridoarele, uh, că s-a vorbit mult de coordonare, de cooperare. Bun. Uh, trebuie să susțin, trebuie să ne bucurăm de susținerea Comisiei dumneavoastră parlamentare, să punem în aplicare proiectele de la eh, vest, est la vest, de la nord la sud, la Rotterdam s au făcut planuri de lucru și am, ne-ar bucura să le vedem și auditate pe, de către Comisia dumneavoastră, veți putea vedea că unele din punctele convenite de statele membre și Parlamentul dumneavoastră uh, uh, devin din ce în ce mai importante acum și cred că de asemenea vreau să uh, dau replică domnului Wim van de Camp și dau informații și raportorului în sensul că dragarea câteodată poate fi și cofinanțată. Nu pentru lucrări de întreținere uh, anuale, ci pentru condițiile existente pentru dragare. Da, asta putem, uh, pentru asta putem folosi cofinanțarea fără probleme. Asta va ajuta situația Dunării. Sigur că nu întotdeauna trebuie cele mai, uh, să fie îndeplinite cele mai înalte condiții, însă pentru Dunăre putem găsi foarte bune soluții cu acest tip de condiții pentru navigabilitatea Dunării. Și cred, uh, domnule președinte, că mă voi opri aici. Acum așteptăm cu interes dezbaterile ulterioare din septembrie și apoi uh, să vedem, sper să treacă acest raport în cel mai scurt timp posibil în Parlament. Mulțumesc și acum din nou Tomat Pohreva. Bardzo pięknie dziękuję za Mulțumesc Mulțumesc uh, pentru comentarii, pentru declarații, pentru argumentele pe care le-am ascultat aici. Uh, și bineînțeles că voi ține cont de acestea în uh, pregătirea amendamentelor de compromis. Vreau să spun că și raportul meu are ca obiectiv de a sublinia importanța dezvoltării de infrastructuri de calitate în Europa de Est. Asta și pentru siguranța întregului continent. Vom vorbi despre aceasta și în uh, uh, următoarele întrevederi cu domnile voastre și consider că să trebuie să fie un semnal important pe care să-l dea Parlamentul European. O Europa uh, cu mai bune căi de comunicare și mai bune transporturi, e o Europa mai sigură. Mulțumesc pentru informațiile oferite. Sper să pot avea întrevederi uh, directe cu Comisia informațiile uh, există, și uh, sunt de calitate, poate că aș avea de obiectat când se spune că intrăm prea în detaliu. Uh, acest raport trebuie să prezinte obiective strategice pentru întreaga Uniune Europeană și orientarea în general a Uniunii Europene în contextul dezvoltării transporturilor și eu voi uh, încerca să dau indicații concrete în acest raport cu diferitele proiecte și obiective pe care noi ca uh, europarlamentari le percepem uh, Uh, ca fiind de importanță uh, și care considerăm că ar trebui realizate în următorii ani, pentru că, totuși, uh, asta se face în interesul comun al întregii Uniunii Europene. Așadar, mulțumesc din nou. Mulțumim, Claudia, Uh, și celorlalți raportori din umbră. Mulțumim și domnului președinte pentru fantastica colaborare de până acum și care sunt convins că va continua și pe viitor și de asemenea sunt convins că în septembrie vom avea un raport final într-o formă care să îi permită să fie într-adevăr un document strategic al Parlamentului European în domeniul transportului în partea estică a Uniunii Europene. Mulțumesc! Danke sehr. Und, äh, Mulțumesc foarte mult. Termenul pentru vot este 26 septembrie. Înainte să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, cred că trebuie să facem o pauză pentru că avem uh, invitați. La ora 16 continuăm, însă aș vrea să vă comunic că, din păcate, Christopher Ford uh, de la, din secretariatul TRAN ne va părăsi. A lucrat șapte ani în această comisie. Uh, și pot spune că experiențele au fost numai pozitive, a fost o colaborare foarte plăcută și uh, cu regret uh, constat, luăm la cunoștință că ne părăsește pe noi pentru Comisia Ample. Doresc să-i mulțumesc din inimă pentru buna uh, cu cooperare, mult succes, toate cele bune în continuare. Sunt convins că veți continua ca și până acum. Cred că vorbesc în numele tuturor celor care au cooperat și care au lucrat uh, cu dumneavoastră. Când spun încă o dată, mulțumesc. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, damit... Și acum facem o pauză, astfel încât Wim Van de Kamp să poată să-și bea cafeaua. Și ne revedem la ora 16. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă salut uh, la reluarea reuniunii noastre, ultima noastră reuniune înainte de vacanță. Suntem la Task Force-ul uh, pentru uh, turism și discutăm despre investițiile în turism. Aș dori de la bun început să vă spun că salut uh, această discuție de astăzi. Există o întrebare care reiese la toate reuniunile noastre și anume câți bani sunt la dispoziție pentru turism și unde sunt ei. Fondurile sunt ascunse în diferitele fonduri uh, structurale și nu sunt vizibile ca uh, fonduri uh, prevăzute pentru turism. Uh, fondurile sunt uh, distribuite statelor membre și sunt utilizate de către acestea. Tocmai de aceea uh, este uh, greu de urmărit cum sunt folosiți acești bani. În plus, accesul la fonduri europene este mult mai ușor pentru mari actori decât pentru cei mici, însă 90% din întreprinderile turistice sunt întreprinderile mici, foarte mici și mijlocii. Și ele aduc și cele mai multe locuri de muncă, nu trebuie să uităm asta. Parlamentul, cu mai multă ocazie a solicitat o linie bugetară specială pentru uh, domeniul turismului. Din păcate, fără niciun rezultat. Cu siguranță, o astfel de linie bugetară ar crește transparența. Din noul, din, în noua perioadă financiară există noi uh, proceduri. Programele operaționale sunt baza pentru utilizarea fondurilor în statele membre și mai ales în regiuni și în legătură cu asta vor exista cu siguranță uh, întrebări și sperăm și răspunsuri. Din, uh, urmează dezbaterea și o aștept cu nerăbdare. Din, din uh, păcate, responsabilul nostru pentru uh, Uh, grupul operativ pentru turism, domnul uh, Istvan Ueli, nu este prezent. Avem, uh, am prevăzut trei runde de discuții, fiecare vorbitor va primi 5-6 minute și voi ruga pe toată lumea să-și respecte timpul. Primul vorbitor este domnul Colin Wolf de la Digi Regio, privind fondurile europene structurale și de investiții. Aveți cuvântul. Mulțumesc și bună ziua, și domnilor. Aș dori să spun că este binevenit acest schimb de opinii privitor la accesul la finanțare în domeniul turismului uh, și cu grupul de lucru pentru turism. Poate uh, mi îngăduiți câteva observații preliminare în legătură cu turismul și cum este el perceput în cadrul politicilor regionale. În primul rând, importanța turismului uh, ca vector economic în regiunile Uniunii Europene și este un sector foarte mare, după cum știți, însă e important să subliniem acest aspect eh, mai mare decât sectorul chimic, sectorul eh, eh, alimentar și și angajează 9 până la 10% din forța de lucru europeană și mai ales e important pentru că oferă locuri de muncă tinerilor, le permite accesul pe piața muncii uh, și are un rol foarte important pentru IMM-uri, pentru antreprenori debutanți, întreprinzători debutanți. E important și pentru dezvoltarea regională. Și asta este abordarea noastră pentru că pune mare accent pe importanța teritoriului, uh, cu bogățiile sale naturale, istorice, culturale și, de asemenea, se pune accentul pe durabilitate și conservarea acestor bogății. Și cred că o altă componentă importantă a discuțiilor noastre despre turism, ca un contribuitor la dezvoltarea regională, e faptul că nu e doar important în regiuni foarte dezvoltate și capitale și așa mai departe, E o sursă de dezvoltare economică a regiunilor periferice, mai puțin dezvoltate pentru că le sporește atractivitatea. În ce privește finanțarea, pe care discutați astăzi aici, uh, relația turismului cu uh, finanțarea e mm, trecută la alte uh, denumiri pe, până la perioada 2020 cu sume de ordinul a 9 miliarde Uh, cu fondul pentru dezvoltare regională, banii există și un volum mai mare e pus la dispoziție, nu doar prin cofinanțare cu autoritățile publice, ci, și, ci și cu uh, împrumuturi și alte sursuri de investiții, mai ales din surse private. Uh, așadar, dorim să punem mai mult accentul pe aceste surse asta în legătură cu turismul, dar uh, sunt multe investiții și în alte domenii, de exemplu infrastructura, mai ales în domeniul transporturilor, infrastructura de mediu, infrastructura digitală care contribuie la turism și de asemenea la dezvoltarea produselor și serviciilor inovatoare. Deci o sumă uh, totală, dacă am vorbit de ea, ar fi uh, mai mare decât cea identificată uh, uh, anterior în discursul meu. O să înțelegem că există problema asta a finanțării și noi dorim să ne asigurăm că modul în care toată lumea a hotărât să pun la dispoziție banii uh, prin obiective care nu sunt uh, specifice pe sectoare, uh, ne poate să face să spunem că putem să sprijinim turismul astfel încât putem de asemenea să sprijinim cercetarea și dezvoltarea în legătură cu aceste obiective tematice. E important să știm că aproximativ jumătate din sumă e dedicată protecției mediului, apoi patrimoniului cultural și istoric și apoi, sigur, trebuie să sprijinim și IMM-urile și competitivitatea acestora și punem accentul nu doar pe modul în care turismul poate aduce profit și poate și el profita de pe urma acestor investiții și și uh, în ce privește selectarea proiectelor, ce fel de proiecte uh, uh, luăm în considerare, ne dorim să extindem produsele turistice, să dezvoltăm forme durabile de turism, să le încurajăm mai ales să încurajăm și turismul de nișă, să ne asigurăm că turismul poate contribui cât mai bine la extinderea perioadei uh, uh, sezoniere sau trecerea la un nou tip de turism și ne asigurăm că turismul beneficiază și de pe urma evoluției agendei digitale, accesibilității uh, la piață și așa mai departe. În încheiere vreau să mai spun că, sigur, am avut o evaluare expostă fostei perioade de finanțare în ce privește cu turismul cultural, s-au tras concluzii importante, să vedem ce să facem pe viitor cu inițiative politice, dar important pentru discuția de astăzi este, în primul rând, să pe cât posibil să ținem cont de turismul cultural din cu o perspectivă inteligentă și cu o specializare uh, inteligentă, cu accentul pe cercetare, inovare, cu produse, produse care să promoveze și serviciile, apoi perspectiva durabilității și un al doilea punct important provenind din evaluare, și anume că avem nevoie să trecem de la investiții în infrastructură, uh, deci, de exemplu, în construcții, la investițiile în uh, competențe, în cunoaștere și apoi o chestiune practică, trebuie să implicăm uh, mediul de afaceri în, uh, în turism cât mai mult posibil. O provocare din punctul nostru de vedere ar fi să ne asigurăm că crește nivelul de conștientizare în rândurile partenerilor noștri, autoritățile locale, regionale. Turismul e o componentă importantă a dezvoltării economice Eh, și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank. Und der nächste Redner ist Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Gil Tertră din cabinetul vicepreședintelui Jiri Katainen, care ne va vorbi de planuri de investiții și instrumente financiare ale Băncii Europene de Investiții. Mulțumesc și mulțumesc pentru că ne-ați invitat la acest eveniment. Pentru noi e foarte important, pentru că noi înțelegem că trebuie să facem un efort Eh, să facem bine cunoscute oportunitățile de a investi în turism. Acum, înainte de a intra în detaliile prezentării mele, cred că e important să nu separăm oportunitățile de investiții eh, de eh, oportunitățile oferite de planul Juncker, planul FACE. Nu, putem să le utilizăm împreună, avem prime exemple de proiecte finanțate atât de fondul pentru investiții strategice, cât și în moduri inovatoare din fondurile structurale. Punct foarte important, cred eu. Un al doilea element, și anume că uh, în mod contrar uh, unei credințe răspândite, pro uh, proiectele finanțate de FACE nu sunt doar cele majore sau mari. Există o fereastră numită inovație și infrastructură, și o alta privitoare la IMM-uri și ambele ferețe de investiții pot finanța proiecte uh, din care să beneficieze sectorul turistic. În fereastra pentru infrastructură și inovare, dacă vedem regulamentul RDFD, uh, se pot grupa proiectele împreună pentru a crea ce se numește o platformă de co-investiții, deci cu uh, gruparea investițiilor, astfel încât BEI poate mai ușor investi în aceste proiecte. Am fost destul de insistenți în țări cum ar fi Cipru sau Grecia, pentru că noi credem că aceste uh, tipuri de structuri financiare unde se pot aduce împreună proprietari de hoteluri care vor să-și renoveze hotelurile pentru mai multă eficiență energetică și sau alte tipuri de infrastructuri care să fie renovate, își pot pune împreună proiectele astfel încât pot uh, avea acces la oportunitățile oferite de Fondul pentru Investiții Strategice, FACE. Dar mai e de asemenea posibil pen, pentru anumite tipuri de proiecte. În sectorul turistic sunt multe IMM-uri și anume accesarea fondurilor de la Fondul European de Investiții, subsidiar uh, uh BEI pentru uh, IMM-uri și micro-întreprinderi și întreprinderi mijlociu. Deci există oportunitățile și pot fi combinate cu uh, fondurile structurale. Acum, uh, cu ce probleme ne confruntăm pentru a promova aceste oportunități? Noi considerăm că avem o problemă cu asistența tehnică atât de necesară pentru uh, a, finan- a structura financiar aceste uh, proiecte, apoi Uh, promotorii, companiile turistice trebuie să înțeleagă că aceste oportunități există. Sunt chestiuni foarte importante, motiv pentru care cu planul de investiții am uh, venit cu acest uh, nod de consultanță pentru investiții pot uh, contacta autoritățile publice și chiar și cele private pentru o sumă modică pentru a uh, beneficia de consultanțe pentru proiecte care să fie finanțate. Apoi de la 1 iunie avem uh, ultimul instrument și anume portalul pentru proiecte de investiții, un website public E ca o agenție matrimonială între promotor și uh, consilier pentru uh, investiții financiare. Oricine are un proiect bun și vrea să-i facă publicitate, pentru a avea finanțare din sectorul uh, privat, uh, poate să acceseze site-ul nostru și este oportunitatea pentru ca proiectele de turism de calitate să-și găsească finanțare privată datorită acestei, acestui instrument. Acum uh, suntem pe cale de a îl promova și e foarte important să avem proiecte din sectorul turistic, pentru că în unele state membre turismul e o parte foarte importantă a economiei, o parte a economiei care dacă investim uh, corect în infrastructuri, poate da rezultate mai bune și mai eficiente. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum Luis de Grandes Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Con independencia de que yo pudiera... Mulțumesc, domnule președinte Bun, ă, aș fi putut interveni nume propriu, însă vreau să spun că vreau aici să vă transmit ă, scuzele ă, colegii Claudia Montera de Aghiar, care întotdeauna este activă la acest task force Dânsa, din păcate, nu poate fi aici, dar m-a însărcinat să explic poziția. Uniunea Europeană e prima destinație turistică mondială, însă face față cu competi- competiție crescândă din partea unor destinații emergente, dar trebuie să se ia măsuri, pentru că dacă nu, va scădea cota de piața Uniunii Europene. 2000, anul 2000, Uniunea Europeană uh, avea mai mult de 50% din piața mondială, acum suntem sub 40% și probabil că în 2030 va scădea la 30%, deci e important să luăm măsuri și atunci sectorul turistic european trebuie să inoveze, să se adapteze la condițiile în uh, continuă evoluție și la noile piețe, investind în continuu în infrastructuri, conectivitate, promovarea, dezvoltarea noi oferte turistice, calitatea serviciilor, noile tehnologii și, bineînțeles, digitalizarea eficiența resurselor și adaptarea la schimbările climatice. Deși sectorul turistic s-a menținut relativ stabil în criza economică și financiară, se poate constata totuși o scădere cu 15% a investițiilor în acest sector din cauza uh, tăierilor din uh, bugetele publice, a avut de suferit și infrastructura și inovarea și uh, trebuie să reacționăm față de lipsa de investiții. Atunci Uniunea Europeană a venit cu planul de investiții pentru Europa, Fondul European pentru Investiții Strategice, pentru a mobiliza cel puțin 315 milioane de euro pentru eh, investiții în acest eh, domeniu cu pentru perioada 2014-2020, eh, statele membre, pe de altă parte, pun în executare programele multianuale cofinanțate El sector de... prin fondurile de investiții. Sectorul turistic are un rol important de jucat pentru a impulsiona creșterea și ocuparea europeană, deci e foarte important ca sectorul să, pro, să profite de toate ocaziile avute la dispoziție, sprijinindu-se pe un cadru juridic adecvat pentru a-și îmbunătăți competitivitatea și a, menționa, a menține Europa pe primul loc ca destinație turistică mondială. Însă avem multe provocări cu care trebuie să ne înfruntăm. Uh, felicit uh, Comisia pentru acest ghid de investiții pentru turism care ne prezintă și bunele practici în Uniunea Europeană și aș avea trei întrebări pentru invitați, care le mulțumesc pentru intervenții care au fost foarte interesante. În primul rând, Comisia Europeană cu programul COSME pentru 2017 uh, și-a redus bugetul la jumătate. Comisia vorbește de angajamentele asumate în acest sector, însă bugetul s-a redus drastic. Ați putea să ne spuneți uh, ce se întâmplă cu uh, chestiunea asta despre care tocmai am vorbit, apoi care sunt dificultățile pentru a pune în aplicare planul Juncker și apoi care sunt principalele dificultăți pentru a avea acces la finanțarea europeană. Domnul invitat s-au referit la asta, însă eu aș vrea să întreb concret uh, ce se întâmplă cu aceste trei elemente și cred că ne-ar putea ajuta pe toți răspunsurile oferite și vă mulțumesc din nou pentru atenție. Danke sehr, jetzt Jill Evans. Mulțumesc și acum Jill Evans. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, vorbitorilor. Cred că este o discuție foarte interesantă. Am uh, dezbătut mult în acest, în acest task force, dar acesta este subiectul la care ne întoarcem de fiecare dată. S-a vorbit despre investiții în infrastructură mai soft, în cunoștințe, în uh, cultură la cultură și așa mai departe. Însă, când mă uitam la raportul ex post, mai ales pentru, în federul pentru cultură și turism, am văzut că există o concentrație o concentrare a investițiilor în zonele urbane. Eu reprezint o zonă rurală și aceste zone sunt mai puțin reprezentate. Deci asta doream să menționez și să întreb cum putem aborda acest, uh, această problemă. Și, de asemenea, în ceea ce privește IMM-urile, cum poate favoriza Comisia IMM-uri în uh, cofinanțarea proiectelor de turism? S-a vorbit despre EFSI și despre taxele care se plătesc pentru consultanți uh, și sprijin uh, de la aceștia. Există o strategie de a ne adresa direct către IMM-uri tocmai pentru a primi acest, uh, acest tip de sprijin, știind foarte bine că ele au, tre, trec prin vremuri grele în momentul de față. Deci există o posibilitate de a ținti acest sprijin astfel încât să se crească șansele uh, de a obține sau de a depune candidaturi pentru finanțarea necesară. Mulțumesc, Jens Nilsson acum. Mulțumesc. så mycket. Eh, jag tror att den viktigaste insatsen vi kan göra på europeisk... Mulțumesc cea mai importantă contribuție pe care o putem uh, avea la nivel uh, european, dacă vrem să promovăm turismul, este să încercăm să intensificăm politica de coeziune. Cred că ea merge înspre regiuni, promovează regiunile. Asta, ceea ce funcționează atât de bine la politica de coeziune, este exact această uh, perspectivă de jos în sus, bottom-up. Deci avem nevoie de o strategie de dezvoltare regională pe baza turismului. Astfel putem crea creștere și locuri de muncă. Și asta este baza pentru uh, politica structurală din diferitele uh, zone ale Uniunii Europene. Să vă dau de exemplu regiunea mea din Suedia. Din secolul 20 ne-am uh, concentrat asupra turismului ca factor de creștere și am uh, accesat multe fonduri din fondurile regionale. Am, uh, le, am adus la oaltă întreprinderi pentru a lansa aceste proiecte. Și asta beneficiază, este și beneficiul regiunii. De asemenea, este vorba de Uh, cunoștințe, calificări um, și acestea trebuie promovate. Și în plus, transportul este important pentru ca oamenii să se poată deplasa dintr-un loc într-altul. Dar până la urmă, cel mai important este angajamentul celor din regiuni care trebuie să înțeleagă că turismul este în interesul lor. Și din această perspectivă poate, pot fi văzute uh, coridoarele de transport turismul ar putea să creeze o bază foarte bună. Însă asta funcționează numai dacă acționăm la nivel regional. Mulțumesc. Deirdre Clun acum. Deirdre Clun. Thank you, Chairman, and thanks to the... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, celor doi uh, experți. Cred că suntem cu toții de acord că turismul este atât de important în ceea ce privește locurile de muncă, mai ales în zonele uh, region, în zonele rurale, în regiuni. Um, am apreciat și că s-a vorbit despre fosta um, perioadă și de ce putem învăța din ea. Trei elemente. Turismul cultural, fiecare regiune uh, își um, acordă importanță propriilor um, elemente culturale, dar cred că putem uh, prevedea și itinerarii sau ceva mai mobil, deci nu fiecare în regiunea sa, ci tururi uh, culturale. Vineri se va uh, anunța și o capitală culturală europeană, una dintre acestea va fi în Irlanda. Deci este ceva important din punct de vedere al turismului. Deci am putea promova itinerarii culturale uh, pentru a conecta comunități. De asemenea, se vorbește despre trecerea de la investiții hard la investiții soft. Este nevoie, și mă îngrijorează acest lucru, pentru că este nevoie de investiții în infrastructură, mai ales în zonele uh, rurale, aeroporturi, porturi, uh, șosele. Este nevoie de ele pentru turism, altfel nu avem uh, turism în regiunile rurale și cele ultraperiferice. În ceea ce privește investițiile bancare. Cred că propunerea de a pune proiecte la oaltă mi se pare una utilă. Ar trebui să se promoveze mai mult această idee, să se încurajeze uh, această asociere știu că este greu să găsești astfel de întreprinderi care ar putea beneficia de pe urma unui astfel de proiect, uh, ca ele să știe că ar putea face un proiect comun și așa mai departe. Mulțumesc, Ines la Sender. Presidente, Mulțumesc, domnule președinte. Am ajutat în trecut și alte sectoare, transportul, automobilele, în alte sectoare, Uniunea Europeană a fost mult mai generoasă decât cu turismul. Și totuși, aici am putea să punem fundațiile pentru o acțiune mai ambițioasă. Aici finanțarea e binevenită și aș dori să întreb mai ales Ce se întâmplă cu Banca Europeană de Investiții, eh, cu modul de finanțare tradițional sau normal și eh, cel care e mai riscant, să spunem așa, cu planul Juncker și aș vrea să întreb. Cum a spus un Gilles Tertre, când vorbim de turism, ne gândim la hoteluri care doresc să și renoveze clădirile, să mizeze pe eficiența energetică. Eu aș întreba dacă se pot găsi formule mai ambițioase, să mizăm prin planul de investiții Uh, să consolidăm un portofoliu de calitate de proiecte turistice, de exemplu linii feroviare specifice, transfrontaliere, care ar putea să contribuie la uh, mobilizarea turistică, de exemplu linia transpireneică sau alte proiecte, pentru că în planul Juncker sunt uh, proiecte rentabile care se au în vedere, dar v-aș întreba ce rentabilitate ar, ar avea turismul, pentru că sigur turismul ca tare Putem compara, de exemplu, cu domeniul petrolier, care presupune un nivel uh, rezonabil de investiții, dar aș vrea să știu uh, în legătură cu o perspectivă viitoare cum putem uh, planifica standardele viitoare, modernizarea Apoi, platforma, portalul european pentru investiții care pune în contact uh, uh, operatorii turismului și posibili investitori. Când își uh, uh public, fac publicitate promotorii pentru propriile uh, proiecte, Cum uh, ce se întâmplă cu uh, copyright-ul acestor proiecte? Pentru că, bun, aceste proiecte pe acest portal sunt făcute publice, dar uh, avem nevoie de proiecte autentice care să aibă într-adevăr valoare adăugată. Ce facem ca să-și mențină specificitatea? Cum țineți cont și de menținerea drepturilor de autor? Apoi, dacă aveți și exemple concrete care să ne ajute să înțelegem mai bine situația. Mulțumesc! Danke sehr. Jetzt habe ich mir auf die... Mulțumesc! Aș avea și eu câteva întrebări. Întâi către domnul Wolf. De ce există această diferență între uh, perioada până în 2014 și începând din 2014, când este vorba de fondurile structurale și priorități? Ce s-a schimbat? Și e de bine sau e de rău? Și o întrebare către um, amândoi în ceea ce privește cofinanțarea și eficiența unui proiect. În uh, discuție am aflat că în Gedingen uh, urmează să se uh, construiască Uh, într-o localitate la 20 de kilometri de Gdansk se uh, construiește un uh, aeroport. Dar și Gdansk are aeroport și știm că aceste aeroporturi regionale nu sunt eficiente. În urmă cu un an și do- sau doi ani s-a închis uh, uh, aeroportul din Zarbrücken. Uh, aeroportul uh, era la 30 de kilometri de Zarbrücken Uh, și uh, Comisia a spus că subvențiile distrug uh, concurența și, practic, aeroportul s-a închis. Ce părere aveți că se solicită fonduri pentru un aeroport la 20 de um, kilometri de Dansk? Apoi, între Berlin și Uzedom există o legătură foarte bună care continuă și uh, exista acolo un uh, pod uh, care a fost distrus în timpul războiului. Uzedom este cada a Berlinului. În tot weekendul toată lumea merge acolo uh, să se îmbăieze. Însă numai 4% merg cu trenul. Restul merg cu mașina sau oricum altfel, pentru că trenul are nevoie de 4 ore dacă s-ar construi podul, am avea nevoie numai de două uh, ore. Am avea nevoie de 100 de milioane pentru acest pod și am avea o legătură interesantă și din punct de vedere al turismului între Uzedom și Berlin. Dacă uh, Deutsche Bahn ar spune, dați-mi 100 de milioane din fondul EFSI ca să construim acest uh, pod, ce părere ați avea și ce credeți că ar trebui să spun eu uh, celor de la Deutsche Bahn? Uh, referitor la asta. Domnule Wolf, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să ne asigurăm că, investiți, că investițiile sunt uh, eficiente. Nu vrem să existe suprapuneri uh, sau să se piardă bani. În ceea ce privește aeroportul, ce ne dorim în general este un plan strategic dezvoltat în parteneriat cu regiunea, suntem în situație de gestiune partajată și, de asemenea, regiunea trebuie să își facă o strategie pe care să o implementeze în parteneriat cu toți ceilalți actorii. În ceea ce privește orice tip de infrastructură majoră, am, ne-am asigurat că face parte din planul uh, strategic de dezvoltare al regiunii și uh, am căutat um, avantaje din punct de vedere al impactului economic. Bineînțeles, nu am vedea uh, valoarea în a avea două aeroporturi la 10 km unul de celălalt. Apoi, cred că trebuie să vedem și avantajele pe termen lung, nu cele numai pe termen scurt. Cred că este ceea ce spuneați uh, referitor la acel pod. Uh, investițiile ar fi uh, un avantaj pe termen lung. De asemenea, cred că trebuie să vedem investițiile într-un mod integrat, într-un, într -un, dintr-o perspectivă de ansamblu care să analizeze toate avantajele, nu numai strict legate de acest proiect, ci um, dintr-o perspectivă mai largă. M-ați întrebat și referitor la, întreb- la diferențele între perioada actuală și cea precedentă. Încercăm să deliniem mult mai clar investițiile și impactul lor, dar este vorba și de faptul că vrem să încurajăm implicarea partenerilor în deciziile luate uh, în regiune. Deci, vrem să obținem investiții în proiecte care, sunt ident- care identifică punctele forte ale unei regiuni strategice, care sunt uh, Uh, puse în aplicare în colaborare cu regiunile și care să obțină cel mai uh, mare impact. Dacă îmi permiteți uh, să mai menționez un lucru, mă interesează să aud faptul că de multe ori în ceea ce privește turismul nu se pune accentul pe zonele rurale și că zonele urbane par mai degrabă să beneficieze. Um, de pe urma acestor fonduri. Nu văd de ce ar fi cazul, dar, uh, bineînțeles, merită toată atenția noastră și ar trebui să vedem cu, uh, să discutăm cu regiunile pentru a vedea cum se face că regiunile rurale nu, se, nu ajung să reușească să se organizeze suficient pentru a beneficia de fonduri. De asemenea, în noua noastră abordare încercăm să implicăm domeniul de afaceri și, de asemenea, să implicăm cât mai mulți actori. În turism avem foarte multe uh, IMM-uri. E drept că uh, cu această structură este greu să asigurăm participarea actorilor uh, în, și să atragem IMM-uri cu uh, proiecte. Și trebuie să vedem cum putem asigura acest lucru cum uh, îi aducem la masa discuțiilor, cum uh, uh, folosim, cum putem să sprijinim relația lor cu turismul. Mulțumesc. Domnul Giltertră, m-ați întrebat care sunt dificultățile în utilizarea acestor fonduri. Din experiența noastră, Există două dificultăți principale. În primul rând, nu se știe că există fondurile. Așa sunt lucrurile. Să vă dau exemplul cercetării. Oamenii ar trebui să știe ce fonduri sunt disponibile, dar mergi uh, la fața locului, vorbești cu oamenii și nu știu, nu cunosc fondurile. Deci cred că trebuie să promovăm uh, și mai bine posibilitățile uh, oferite de aceste fonduri. Și apoi cred că este și o chestiune de simplificare pe care o vom aborda. Uneori procedurile sunt prea complicate, lucrăm la asta, uneori, deci procedurile sunt grele, știți că sunt chestiuni ce țin de ajutor de stat, contabilitate și așa mai departe, analizăm toate aceste lucruri. În ceea ce privește zonele rurale, am avut uh, sub, uh, surprize pozitive. Multe proiecte au loc în zone rurale. Pot să vă dau un exemplu dintr-o altă industrie, uh, industria agroalimentară. Sunt multe proiecte. Și asta este legat și de turism. Avem produse bune în multe regiuni în Europa și există mult potențial aici. Să vă dau două exemple din EFSI. Am investit în uh, Normandia, care um, inovează în uh, producția de unt. Nu este foarte cunoscut, dar um, e un exemplu care îmi place. S-au creat multe locuri de muncă în acest oraș. Această companie poate să își uh, schimbe modul de producție înspre un mod mai inovator. Apoi în Grecia, producția de uh, ulei de măsline în Creta. Uh, este, după cum spuneam, un alt exemplu și cred că ar trebui să promovăm aceste exemple mai bine, ca să fie mai cunoscute. Cred că există un potențial uh, în a pune la oaltă proiecte. Uneori e greu să fii beneficiar uh, la nivel individual, s-ar putea să fie și mai greu să uh, închei parteneriate cu alții pentru a accesa uh, proiecte. Însă este ceva interesant să ne gândim la platforma din Franța pentru eficiență energetică. S-au adunat la oaltă mai multe proiecte și BEI a reușit să financeze Um, renovarea a 40 de mii de uh, case. Deci este un exemplu din Franța, regiunea, uh, autoritățile locale um, pun la oaltă cap, capitalul necesar pentru vehiculul respectiv, iau contact cu proprietarii din regiune, le oferă posibilitatea de a renova casa plus asistență tehnică. Asta se poate face și țintind uh, hoteluri pentru a în ceea ce privește eficiența energetică. Ați avut o întrebare specifică în ceea ce privește legătura uh, de transport uh, de trenuri. Noi nu decidem proiectele la comisie. Este o comisie independentă de uh, investiții asupra unor proiecte care trebuie să fie viabile din punct de vedere tehnic și economic. Deci eu nu pot să vă dau un exemplu clar asupra acestui proiect specific. Însă, ce aș uh, recomanda promotorilor este să ia, uh, să intre în contact uh, cu um, Comisia pentru a vedea dacă, cu autoritățile care se ocupă de asta pentru a ști dacă aceste fonduri pot fi disponibile pentru, sau dacă aceste fonduri sunt cele potrivite pentru proiectul lor. Mulțumesc! Acum începem a doua rundă de discuții care se referă la uh, programele UE, Îi dau cuvântul domnului Corața de la DG Grow. Monsieur le Président, merci pour cet événement, pour, euh, pour cette invitation. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație. După cum știți, programul COSME se ocupă și de turism pe lângă altele. E într-un fel un program care se axează pe turism. Pentru direcția noastră generală, turismul e un punct strategic. E unul din sectoarele care depinde foarte mult de alte sectoare industriale, cum ar fi construcțiile, transportul, moda, luxul, sectorul agroalimentar. Și asta și pentru că e un sector în care avem perspective de creștere și locuri de muncă concrete. Există previziuni care indică faptul că putem crea până la 500.000 de noi locuri de muncă de, pe an. De aceea, acțiunile noastre sunt pentru a sprijini competitivitatea din această ramură industrială și de aceea ne axăm foarte mult pe niște priorități. În primul rând, ne gândim că trebuie să fie sprijinite eforturile pentru formare. Există o anumită diferență între nevoile pe care le are industria în ceea ce privește personalul și ceea ce există cu adevărat pe piață. În ceea ce privește digitalizarea, IMM-urile trebuie să se poată bucura de toate oportunitățile pe care le au aici. Cât despre internaționalizare, întreprinderile care vor să meargă în țările terțe, unde există o creștere mare, trebuie să aibă această oportunitate și și în ceea ce privește promo- promoția. promovarea. Apoi, bugetul a fost între 8-9 milioane de euro pe an. În ultimii doi ani aceste cifre au scăzut destul de mult. Însă putem folosi bugetul COSME astfel încât să stimulăm alte bugete. De exemplu, pentru formare, în 2017 am, am, am prevăzut 800.000 uh, de euro care sunt uh, combinate cu fonduri de sub Erasmus+, Plus, astfel încât să facem o legătură între industrie și instituțiile de formare și alte instituții. Încercăm să oferim industriei competențele de care are nevoie și să impulsionăm pe tineri să facă stagii. Cred că e răspunsul cel mai concret cu care putem să venim, astfel încât să ajutăm la ocuparea tinerilor în anumite regiuni. Un alt exemplu ar fi un uh, fond pentru promovare comună, 30 de milioane de euro din bugetul COSME. Încercăm să atragem investiții și din alte uh, direcții generale și mai ales din regiuni și de la industrie. Asta pentru că încercăm să avem un impact în ceea ce privește promovarea în state terțe. Președintele nostru a anunțat că anul 2018 va fi anul turismului în Uniunea Europeană și în China. Așa că e o șansă mare pentru noi să avem acțiuni și în China, să încercăm să atragem mai mulți turiști chinezi în Europa. Știm că în următorii 15 ani numărul de călători din Asia va crește cu 500 de milioane, deci e o mare oportunitate. Avem aceste eforturi de a coordona eforturile statelor membre, industriei, astfel încât să putem să atragem un număr mai mare de turiști chinezi în Europa. Acestea ar fi doar câteva exemple despre cum poate fi folosit bugetul COSME. Aș sublinia de asemenea și faptul că doamna comisar comisar Biencovska a acționat în fața, a anunțat în fața Comisiei Trans punerea în aplicare a unei acțiuni astfel încât să fie valorizate sinergiile între turism și industriile culturale și creative. Deci bugetul COSME va um, ajuta și la concretizarea acestui plan și pentru a iniția niște proiecte pilot sub orizont 2020 pentru digitalizare și uh, pentru alte tehnici audiovizuale care să valorizeze patrimoniul artistic european. Anul 2018 va fi anul european al patrimoniului cultural, așa cum știți. În la data de 27 septembrie, împreună cu Nextur, organizăm un eveniment sub conducerea doamnei comisar Biencovska. Discutăm cu regiunile, cu industria, despre cum să se pună în aplicare planul Juncker, cum să se folosească fondurile structurale pentru proiecte din sectorul turismului, în cadrul strategiei de specializare inteligentă și modernizare a industriei. Pe 29 noiembrie vom organiza un eveniment în care să prezentăm primele rezultate ale planurilor de acțiune din turism. Și aici tot cu doamna comisar Biencovska. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Următor, următorul vorbitor e domnul economu din partea de gemare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ați inclus și DG Mare printre vorbitorii acest, la, de la acest eveniment. Sunt aici să vă spun mai multe despre inițiativele și acțiunile de sub Fondul European Maritim și pentru Pescuit. Poate vă amintiți că în trecut se numea Fondul European pentru Pescuit, acum s-a adăugat cuvântul maritim și odată cu adăugarea acestui cuvânt s-au venit și aspecte generale din politica maritimă cu care ne ocupăm noi la DG Mare mare. Și se trece acum de pescuit. Ne gândim la toate acestea sub uh, această economie specifică, specifică mediului maritim și mai ales în ceea ce privește și turismul maritim și costal. Acest tip de turism este de fapt unul foarte important, una din activitățile cele mai mari din acest tip de economie și acest sector reprezintă o treime din economia maritimă. Cea mai mare provocare pe care are acest sector, cele mai mari provocări, au fost deja uh, Uh, menționate, competitivitatea din partea actorilor uh, din afara Uniunii Europene, schimbări în tendințele în turism, schimbări în investiții. Cred că antevorbitorii mei au vorbit despre toate acestea. Bineînțeles că trebuie să le contracarăm. În 2014 am adoptat o strategie pentru mai multă creștere și locuri de muncă în um, turismul costal și maritim și am avut niște acțiuni pe care le-am urmat îndeaproape și Comisia și statele membre care s-au implicat împreună cu autoritățile locale și actori privați. Ce am făcut cu banii din acest Fond European Maritim și pentru Pescuit? Voi începe cu niște acțiuni uh, generale și apoi voi intra mai în detalii. Am uh, inițiat așa numitul dialog paneuropean pentru sectorul croazierelor. Cred că este unul dintre cele mai dinamice sectoare și, așa cum știți, faptul că ne-am întâlnit cu toate părțile interesate în martie 2015 ne-a dat ocazia să vorbim despre provocările sectorului, să aducem pe toată lumea la masa discuției, să încercăm să venim cu soluții astfel încât să promovăm noi piețe în Europa. Am continuat acest eveniment cu dialoguri regionale pentru Mediterană, foarte curând pentru Marea Baltică și vom continua runda de discuții. Vom discuta mai mult și despre specificitățile pe care le au aceste regiuni. Trec acum la studii. Am inițiat multe studii, mai ales în domeniul turismului nautic și de asemenea și strategii inovatoare pentru regiunile costale în turism. Toate acestea sunt importante pentru părțile interesate, pentru că astfel pot să își pună în aplicare strategiile, pot să identifice noi piețe și noi căi prin care își pot promova produsele. Apoi, vorbim despre produse. Itinerariile tematice și culturale sunt foarte la modă, de fapt. E o nouă perspectivă pe care o vedem în domeniul turismului. Și am și făcut o cerere de propuneri pentru a avea asemenea itinerarii în Europa, ceea ce privește patrimoniul european. Bugetul e mic, dar, am, dar au existat mulți interesați la acest anunț. Și evaluăm acum proiectele și propunerile În acest an am mai plănuit, cu un buget mai mare, 1,5 milioane de euro, um, proiecte în ceea ce privește trasee pentru turismul nautic. Și aici sperăm ca industria să fie foarte interesată, pentru că astfel va fi promovat acest segment care are un mare potențial în multe regiuni europene. Cred că Antevorbitorii mei au vorbit și de patrimoniul cultural și maritim, care e foarte important în Europa și avem un an european al patrimoniului european în anul 2018, așa că dezvoltăm acum o serie de acțiuni în acest sens. Și nu pot să nu uh, discut acum mai în detaliu despre ce acțiune am mai lansat în acest an la DG Mare și anume acele Blue Calls care se adresează De fapt, avem trei astfel de acțiuni. Cariere în domeniul maritim, în primul rând Blue Careers, adică perspective pentru oamenii de știință care sunt implicați în acest, acest sector economic, apoi cabinete, albastră Blue Labs, unde uh, Uh, proiectul e încă deschis, unde sunt implicate laboratoarele, să vedem care sunt provocările, oportunitățile pentru ele și sunt implicați și tineri oameni de știință. Mulți au spus deja aici că trebuie să fie promovați și aceștia și trebuie create noi locuri de muncă. Și apoi, pentru a încheia, domnule președinte, trebuie să mai menționez un aspect specific care face legătura între pescuit și turism. Și în trecut, sub uh, axa 4, aveam anumite proiecte care promovau diversificarea acțiunilor de pescuit spre turism. Sub actuala perioadă de programare 2014-2020 am prevăzut aproximativ 540 de milioane de euro pentru această activitate. Astfel se pot dezvolta activități la nivel local, cum ar fi cele de a promova călătorii de pescuit, prezentări în școli, preluarea de grupuri de turiști pe navele de pescuit, și se pot oferi noi perspective comuni- comunităților locale. Sper că am reușit să prezint diferitele fațete ale Fondului European Maritim și pentru Pescuit și să vă spun că prin acesta facem multe pentru a promova turismul costal și maritim și sper că mi-am adus aporturi la dezbaterea dumneavoastră cu toate acestea. Mulțumim și nu doar uh, DG Mare a fost invitat astăzi, ci și DG Agri și de aceea îi dau cuvântul acum domnului Castellano. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am, prezenta, am pregătit o scurtă prezentare în PowerPoint. Dacă tehnica îmi permite, aș dori să încep. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor! Voi începe cu o prezentare generală a cadrului, care e obiectivul dezvoltării rurale, care sunt uh, temele pe care le acoperim noi sub aceste politici. Turism rural sau ceva similar. Ceea ce vedem în imaginile de aici poate să fie legat de activitățile turistice. Dezvoltarea rurală e o politică importantă, nu doar pentru acțiunile specifice și contribuția pe care o are în turism, ci și în ceea ce privește sprijinul pentru activitățile conexe. E suficient să ne gândim la uh, activitățile fermiere, activitățile de mentenanță a elementelor de peisaj și sprijinul pentru sectorul agroalimentar, care a fost menționat deja, care e strâns legat de turism și așa mai departe. Dacă ne uităm la perioada precedentă de programare, vedeți aici niște cifre pe care le am de la punerea în aplicare a programelor de atunci. Am avut două măsuri specifice pentru turismul rural, una în ceea ce privește încurajarea activităților turistice, unde am avut aproape 20.000 de proiecte legate de dezvoltarea infrastructurii de nivel mic și uh, Uh, alte tipuri de infrastructură și pentru dezvoltarea și marketingul serviciilor din turism. Am investit mai mult de o jumătate de milion de euro unde am fost ajutați și la nivel național cu 2,32 miliarde de euro. Apoi mai avem măsura 311 din activități agricole, agricole, o acțiune similară cu cele de la DG Mare și aici am avut mai multe 200 de milioane. Am sprijinit 8.000 de beneficiari, în special fermieri și membri ai gospodăriilor. Am promovat de asemenea și mai multe prin activitățile în rețele, rețeaua europeană pentru dezvoltare continuă. Acum să vedem cum arată situația pentru actuala perioadă de programare În această imagine puteți vedea cum arată bugetul total care va fi cheltuit pentru dezvoltare rurală, inclusiv cofinanțarea națională și prioritățile care există pentru dezvoltarea rurală. Activitățile turistice se află sub prioritatea 6, promovarea incluziunii sociale și diversificarea din agricultură, 15% din bugetul total e rezervat pentru această prioritate. Cum vă spuneam și înainte, există și efecte secundare din toate celelalte priorități spre activitățile de turism sau ar putea să existe. Depinde ce vor face autoritățile de gestionare din statele membre. vorbim de măsuri, vedeți cum arată bugetul pe diferitele măsuri de dezvoltare rurală, vedeți cu albastru acelea care au cel mai mare potențial de, potențial de a-și aduce contribuția la turism, cum ar fi agricultura, mediu, climatul, fermierii, dezvoltarea afacerilor, startup-urile, micile afaceri, includem aici și sectorul de turism apoi finanțarea infrastructurii și digitalizarea zonelor rurale și a satelor, abordarea lider, strategii de jos în sus pentru dezvoltare locală și ar fi trebuit să, mențin și, de, să menționez și dezvoltările care vin de la nivel comunitar, care pot fi finanțate prin diferitele structuri și apoi mai există și posibilitatea de finanțare și sprijinit a proiectelor de cooperare între părțile interesate din zonele rurale, incluzând aici și sectorul de turism, finanțarea de proiecte pilot, proiecte de testare și așa mai departe, și măsurile care au de-a face cu transferul de cunoștințe între sectoare. Toate acestea pot să sprijine cunoștințele pentru operatorii importanți. Tipurile de operațiuni care pot fi finanțate sub măsuri, aici vedeți mai mult sau mai puțin o listă cu principalele operațiuni. Am menționat o parte dintre ele, pentru că și antevorbitorii mei le-au menționat, și anume posibilitatea de a sprijini uh, investiții în internet de bandă largă, facilități TIC în zonele rurale, uh, startup-uri de turism rural, cooperare și alte forme de sprijin pe care le-am menționat deja înainte. Toate acestea uh, sunt uh, legate de sprijinul pentru IMM-uri. Aici vedeți ceva ce considerăm că e important, astfel încât să ajungem la rezultate la sfârșitul perioadei de programare. Și azi să începe cu uh, analiză. Întotdeauna spunem uh, autorităților de gestionare să se gândească ce își doresc să obțină din strategia de dezvoltare rurală. Totul trebuie să reflecte nevoile care, se existe, care există la nivel teritorial. Uh, și totul trebuie să se facă prin strategii coerente. Un alt factor important sunt sinergiile și complementaritatea fondurilor. Credem că dezvoltarea rurală nu e singură în zonele rurale. E important să se facă o legătură între acest tip de dezvoltare cu celelalte fonduri. Și credem că comisarii au făcut multe eforturi în această perioadă de programare, astfel încât să țină cont de această complementaritate. Apoi, orientarea spre rezultate e o componentă directă a analizei nevoilor, ce ne dorim să facem și cum, parteneriatul și dialogul. Și acestea au fost menționate de colegi. Sunt importante astfel încât să răspundem la nevoile existente, să atingem obiectivele, să începem de la un dialog concret cu părțile interesate din zonele rurale. Și networking-ul e foarte important și simplificarea sunt elemente de care trebuie să ținem cont. Mulțumesc foarte mult! Da, vă mulțumim pentru cele trei prezentări și acum Deidre Clun are cuvântul. Thank you. And, um... Mulțumesc, domnule președinte ar fi fost bine să fi vorbit uh, adineori despre nevoia de a ne concentra mai mult pe zonele rurale decât pe urbane. Am fi putut obține mai multe prezentări, uh, mai multe, mă scuzați, informații de la uh, autorii prezentărilor. Bun, oricum dispunem deja de informații, e bine că vedem că Digimare își îndreaptă atenția spre turismul de coastă, știu care este potențialul acestui tip de turism Cred că uh, e nevoie de politici pentru, acest, pentru aceste zone. Domnul econom a menționat 14 uh, acțiuni politice. Ar, ar fi bine dacă uh, mi-ar oferi detalii în legătură cu modul în care se pun în aplicare aceste acțiuni. Bun, <laughs> informațiile au fost foarte multe pe care ne-ați oferit și cei de la fața locului știu care sunt sursele de finanțare. E bine să vedem cum anume se traduc în realitate aceste acțiuni și cum se măsoară efectele lor. Sigur, sectorul croazierelor, de asemenea, e foarte important și aduce mulți actori din sectorul privat în zonele rurale. Deci, cred că întreaga, întregul turism bazat pe creșterea albastră e foarte important Eh, pentru zonele de coastă. E bine că se pune accentul pe aceste zone. În Digi eh, Grow, eh, Direcția Generală pentru Creștere Economică, s-a vorbit de formare și digitalizare. Auzim foarte mult vorbindu-se despre aceste lucruri, că trebuie obținute competențele necesare și în sectorul turismului. Digitalizarea va deveni din ce în ce mai importantă și atunci e important și pe, asta și pentru firmele care nu au neapărat competențe în acest domeniu. E important să, să-și aducă la zi cunoștințele pentru a se conecta cu potențialii turiști care să recurgă la serviciile lor. Iată aspecte importante ale dezvoltării domeniului turistic și mai ales IMM-urilor implicate în acesta. Oricum, ceea ce am auzit aici este foarte pozitiv. În septembrie uh, vor avea loc discuții cu toți actorii interesați uh, care se vor concentra pe zona rurală, apoi DG Agri, deci Direcția Generală pentru Agricultura, sigur, fermierii, alimentele, uh, toate acestea sunt aspecte foarte importante din prezentarea sa. E bine că avem informații despre tot ceea ce se întâmplă acolo, așadar, din nou, trebuie să ne asigurăm că potențiale beneficiari ai fondurilor uh, trebuie uh, să primesc mesajul și conștientizează potențialul uh, la dispoziție. Vă mulțumesc, am și eu niște întrebări, așa că poate ne puteți da niște exemple din domeniul pescuitului, unde ați reușit să faceți prin această diversificare să se ajungă la o finanțare. Un exemplu concret și despre cum se poate continua. Și a doua întrebare. În ceea ce privește tot pescuitul, um, ce proporție au proiectele de pescuit? Spuneați că nu se adresează doar zonelor costale și și, și, și pentru apele interioare, lacuri și așa mai departe. Ce rol joacă toate acestea? Și am și o întrebare specifică. Am mers cu bicicleta pe căi pentru marfă, care sunt folosite în special pe câmpuri și care sunt finanțate uh, pentru acest tip de transport pe câmpuri. Și am mers cu viteză pe acolo și mă gândeam ce fel uh, ce fel de drum pentru transport de marfă e acesta? E un drum ceva mai bun. Acum vorbeați de aceste itinerarii culturale și așa mai departe, care vin mai târziu. Da, un aspect pozitiv. Însă, pe mine ce mă interesează, cum poate exista o combinare astfel încât toate acestea să fie finanțate. Pentru că atunci când vorbim de itinerarii culturale care trec pe străzi prin orașe, înțeleg de multe ori că nu se pot finanța pentru că pot fi văzute doar cu un finanțate doar fiind văzute ca un proiect de turism. Însă, dacă acest tip de itinerarii trec printr-un oraș și nu sunt finanțate, deja lucrurile sunt contraproductive. E adevărat și aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră. Yeah, Coata, you want to start? Ia să vedem cine dorește să înceapă, vă rog. Da, mulțumesc. Spre domnul Coranța. În legătură cu itinerarele culturale, e un aspect care ne interesează foarte mult și lucrăm cu Digi Mare, Digi Agri, Digi Regio și cu mai ales Institutul Rutelor Culturale al Consiliului Europei și cu UNESCO. Niciun deci, mod de a arăta că avem produse turistice adesea cu caracter transregional și transnațional și din exterior trebuie să se vadă aceste produse ca fiind produse europene, nu neapărat regionale sau naționale. Deci e important uh, să conlucrăm. Și sunt uh, exemple bune uh, ale modului în care uh, utilizăm bugetul european pentru a promova, iată, siturile UNESCO puse în rețea, siturile Consiliului Europei și cum anume această promovare are efecte pozitive asupra întregii economii locale implicate. Apoi, celălalt exemplu pe care îl dădeam e cel al utilizării portalurile, uh, cum e cel al Digi uh, Ample, deci pentru ocupare, pentru ca tinerii să găsească stagii uh, în de formare în hoteluri. De exemplu, un tânăr care face muncă sezonieră în Austria și poate continua stagiul, cum ar fi de bucătar, recepționer sau manager de hotel, într-o regiune din sudul Europei atunci când Uh, nu mai e sezon turistic în Austria, poate că e sezon în Grecia sau în Spania. Am putea da și alte exemple, dar nu vreau să răpesc uh, timpul colegilor mei. Cu siguranță au și ei lucruri interesante de spus. Vă mulțumesc! Mulțumesc și următorul invitat. Da, în primul rând, uh, că despre întrebarea privitoare la acțiunile sub uh, egida turismului costal și maritim. M-am referit într-adevăr la 14 acțiuni și practic vă pot spune că în majoritatea lor uh, am uh, registrat progrese însemnate. Exemplele pe care le-am dat în prezentarea mea se refereau la aceste acțiuni cuprinse în comunicare. De exemplu, toate inițiativele pe care le avem acum în legătură cu dezvoltarea turismului nautic sau dialogul privitor la turism Uh, identificat de asemenea în această comunicare, apoi o acțiune pentru eliminarea decalajului privitor la date. Datele economice în turism sunt foarte importante pentru ca sectorul să identifice și să-și planifice activitățile viitoare. Deci, uh, împreună cu Eurostat, am dezvoltat o mai bună înțelegere, dar încă mai lucrăm la modul de a pune la dispoziție mai bine datele. Apoi, studiile menționate au fost și ele evocate în comunicare, de exemplu conectivitatea insulelor și de asemenea prevedem un ghid pentru uh, finanțarea turismului maritim și de coastă uh, care va apărea în acest an parte a unui ghid general al colegilor de la Direcția Generală pentru Creștere Economică cu cele mai bune exemple de turism uh, de coastă și maritim. Deci am făcut progrese Uh, importante și mă mândresc să spun că uh, prevedem pe viitor mai multe acțiuni uh, cuprinse în această comunicare, mai ales în ce privește ideea patrimoniului cultural menționată de asemenea anterior. Acum, în 2018, vă vom prezenta din nou rezultatele comunicării. Așadar, întrebarea a fost când vom face o evaluare și când vă vom, vă vom informa în legătură cu rezultatele, așadar, cum spuneam, uh, vom avea un eveniment la nivel înalt și un raport privitor la acțiunile prevăzute. Apoi, uh, venind la întrebarea în legătură cu proiectele specifice, trebuie să vă spun că în uh, perioada 2007-2013 am finanțat aproximativ 495 de milioane de euro în 12.000 de proiecte locale în legătură cu diversificarea de la pescuit la turism și în 21 de state membre am acționat și unul din bunele exemple uh, pe care uh, le cunosc, deși la vremea aceea nu eram în această direcție generală, dar uh, am citit rapoartele colegilor, se referă la Grecia, unde s-a dezvoltat acest tip de activitate la care m-am referit. Deci, iată, s-au transformat uh, vase de pescuit în uh, muzee, s-a trecut de la pescuit la turism, s-a promovat uh, patrimoniul cultural al activității de pescuit ca parte a tradițiilor locale. exemple foarte bune, însă, după cum spuneam, 21 de state membre au avut de câștigare pe urma uh, acestor inițiative foarte uh, bine primite. Mulțumesc! Castellano. Imediat după sau după aceea, că dacă nu îi dau cuvântul domnului Castellano. Um. It's on. Can you hear me? Yeah. Uh, there was a question on the... Așa, o întrebare în legătură cu implicarea potențialilor beneficiari, uh, deci informațiile care să ajungă mai bine la ei. Da, uh, e o problemă reală, de aceea am insistat cu toții asupra acestui cuvânt, parteneriat și, de asemenea, implicarea tuturor actorilor uh, interesați în toate etapele ciclului de programare. Deci de la elaborarea programelor, dar și pe durata uh, diverselor faze de punere în aplicare și asta facem mai ales prin uh, comisiile de monitorizare din diferitele regiuni și state membre implicate Uh, astfel încât uh, reunim uh, diferiți potențial beneficiari sau reprezentanții acestora ca să diseminăm informațiile. Iar acum, proiectele combinate. Aici povestea e veche. Și anume, când vorbim de zona rurală, de unde începe zona urbană, care e frontiera dintre cele două? Mm. Cred că totuși Comisia a obținut rezultate bune în uh, promovarea unei utilizări complementare a fondurilor. Acum, sigur, regiunile sunt cele care decid, în conformitate cu o abordare coerentă, ce anume e de făcut uh, și, bun, independent de utilizarea unuia sau altă dintre fonduri, există posibilitatea combinării acestor fonduri pentru a avea Uh, un plan de dezvoltare coerent și uh, exhaustiv. Am promovat uh, o asemenea variantă prin introducerea acordurilor de parteneriat, reunind toate fondurile pentru a facilita sinergiile și complementaritățile. Eu m-am referit la dialog și coordonare ca fiind elemente esențiale pentru succesul programelor și asta se aplică la toate nivelurile și în uh, diversele uh, uh, niveluri ale administrației publice care să utilizeze posibilitățile avute la dispoziție. Însă asta nu se poate întâmpla dacă oamenii nu comunică și nu gândesc împreună în dezvoltarea de, găsirea de soluții pentru regiune. Mulțumesc! Mulțumesc! Ajungem la ultima rundă. Aș dori să dau cuvântul doamnei uh, Nunes de la NICST, care se referă la finanțarea pentru, care va vorbi despre finanțarea pentru regiuni. Chairman, um, does it work? Can you hear me? Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, reprezentanța ai Comisiei Europene, doamnelor și domnilor, îmi face mare plăcere și onoare de a reprezenta aici rețeaua Next Tour pentru a prezenta perspectiva regiunilor când e vorba de finanțare europeană. Noi reprezentăm 31 de autorități regionale de turism pentru dezvoltarea unui turism competitiv și durabil în teritoriu deci facem planificare teritorială, promovare și ne-am implicat în managerizarea fondurilor europene pentru susținerea proiectelor de investiții în teritoriu, deci sunt unul din obiectivele noastre strategice e să menținem finanțarea europeană pentru turism într-un mod inteligent. Here we go. On a very practical... Iată, aveți aici imaginile. Putem face o distinție a rolului regiunilor după cum ele sunt donatori, autorități de management sau beneficiari, atunci când au capacitatea de a decide în legătură cu investițiile în turism, direct, în teritorii, și când se află la nivel european, cu particularitatea că unele programe europene sunt compatibile unele cu altele. De exemplu, Orizont 2020 și FACE. Se pare că 49 de regiuni au inclus turismul direct sau indirect în strategiile lor de specializare inteligentă, deși știm că nu e vorba doar de o problemă de etichetare. Uh, impactul este mai larg uh, decât uh, cel menționat. E vorba și de restaurante, e vorba și de alte activități. Oricum, turismul este un vector cheie pentru economii și asta se vede în programele operaționale regionale și se iau și Uh, metode uh, și inițiative politice, cum ar fi lupta împotriva șomajului. Deci, trebuie să se includă în orice inițiativă a economiei digitale cuvântul turism. Și cum putem face? Vă dau foarte rapid niște exemple. În Scoția, turismul face parte în Cabinetul pentru Cultură și Afaceri Externe al Guvernului Scoțian. Uh, incluzând un Minister pentru Europa și Dezvoltare Internațională, iată avem un Consiliu Scoțian al Culturii. Președintele întrerupe, vă rog să vorbiți mai lent, doamnă. Dar spuneam că uh, inițiativa Visit Scotland uh, a întocmit programe operaționale pentru turism și beneficiază de o subvenție uh, europeană și această inițiativă susține IMM-urile din întreaga Scoție ca să atragă mai mulți vizitatori, uh, inclusiv uh, turiști de peste ocean. Asta se poate face printr-o combinație uh, uh, nivel digital, uh, management, organizarea de evenimente internaționale, apoi ce se întâmplă cu strategia de specializare inteligentă în Scoția. Există o re- relație de interdependență. În istoria Scoției se demonstrează asta, de exemplu, sectorul restaurației, sectorul maritim, mediul și turismul sunt interdependente. Am putea apoi să trecem la exemplul Andaluziei din Spania. E o destinație turistică tradițională din sudul Europei. Acum își regândește strategia turistică reunind procesele de inovare cu turismul tradițional și conectându-le cu toate prioritățile din strategia sa de specializare inteligentă. FACE, RDF și RDF uh, au cofinanțat în Andaluzia planul general pentru turismul durabil pentru Andaluzia Orizont 2020, obiectivul inițiativei fiind uh, să consolideze aspectul durabil și, și competitiv al turismului andaluz ca un sector strategic al economiei regionale pentru crearea de locuri de muncă și dezvoltare economică. Asta prin activități cum ar fi susținerea pentru uh, mediul de afaceri, revitalizarea sectorului de turism, apoi uh, o destinație turistică de excelentă, promovarea inovării și rezultatele așteptate sunt de a avea un lanț valoric competitiv de turism care să genereze venituri și uh, să lupte împotriva șomajului. Interesant e că în strategia lor pentru specializare inteligentă sectorul turistic este implicat pentru că e nevoie de cercetare plus dezvoltare plus inovare pentru a face progrese și a ne adapta schimbărilor pieței. Important e și că în Andaluzia există o prioritate proprie pentru turism. Se numește consolidarea Andaluziei ca destinație de turism, cultură și divertisment și cercetarea și inovarea este pusă în centrul tuturor activităților cu proiecte inovatoare turistice, accesibilitate universală pentru turism și asigurarea sinergiilor între turism și restul celor opt alte priorități industriei andaluză. To câteva cuvinte cheie pentru uh, a vorbi despre turism și programele regionale de dezvoltare. În Valencia se uh, combină FEDER și FACE pentru a sprijini uh, Institutul Valențian de Turism și Tehnologie. Luptă împotriva șomajului în rândul tinerilor prin turism. În Toscana, FEDER oferă servicii de informa um, vouchere pentru servicii de informație și granturi pentru IMM-uri dacă uh, se ocupă de dezvoltarea de destinații durabile. Se face asta printr-o referință uh, în comunicarea Comisiei din 2010. În comunitatea germană din Belgia se uh, combină FEDER, cu alte fonduri pentru turism și a crea locuri de muncă și în uh, Cornwall se combină um, FEDER, FEADER și fondul de pescuit. Având în vedere um, revizuirea de la mijlocul perioadei ACFM, am uh, face următoarele recomandări. Credem că este nevoie de mai multă vizibilitate și accesibilitate. Credem că actorii din domeniul turismului trebuie să poată înțelege mai ușor rolul său și oportunitățile prevăzute în obiectivele programului. Credem că este o nevoie să se schimbe perspectiva mai ales în adaptarea formulărilor când este vorba de activitățile turistice economia bazată pe vizitatori uh, se referă la dimensiunea um, creată de turism. Trebuie să se evite complexitatea, să se faciliteze flexibilitatea. O abordare mai flexibilă ar fi în beneficiul um, întreprinderilor uh, uh, preponderente din uh, turism. Sunt de multe ori întreprinderi familiale, mici, um, care se confruntă și cu um, noile tehnologii și așa mai departe. O abordare mult mai transparentă, este nevoie de cifre care să arate impactul turismului informații mai bune privind complementaritatea între EFSI și alte programe, o abordare de jos în sus, credem că proiectele trebuie să sprijine uh, în mod mai direct nevoile pieței și credem că produsele transnaționale de turism necesită studii de piață pentru a garanti eficacitatea acestor investiții. Deci toate etapele de dezvoltare a um, produsului trebuie să fie susținute. Și în ultimul rând, mai multă comunicare, un, mai mult, un schimb de bune practici crescut. Acest uh, instrument face parte din manifestul pentru schimburi și turism. Credem că există o platformă pentru a aduce instrumentele financiare ale Uniunii Europene mai aproape de turism. Asta, bineînțeles, în cooperare cu instituțiile europene. Ne bucură că vom putea coorganiza acest eveniment organizat în colaborare cu DigiRegio, Comitetul Regiunilor și unde vom dezbate despre cum putem să încurajăm investiții inteligente în turism prin fondurile europene. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much also for the adapted speed, speed of your... Mulțumesc și pentru că v-ați adaptat viteza, spune președintele. Îi dau cuvântul lui Adam Border, acum de la Federația Europeană a Cicliștilor. Domnul Bodor, mulțumesc. Am să vă vorbesc și în calitate de vicepreședinte a manifestului pentru uh, turism, uh, despre care v-am vorbit mai devreme. Cred că invitația de astăzi este uh, mai mult decât atât. Eu reprezint Federația Europeană a Cicliștilor. Este uh, o federație uh, a mai multor asociații de cicliști este vorba de oameni care folosesc bicicleta în fiecare zi. Am uh, lucrat uh, și uh, pentru în domeniul folos, aplicării fondurilor europene și acum sunt de partea cealaltă. Și aș vrea să vin cu o perspectivă critică din această cealaltă parte sumă, mă voi referi la sume, la rezultate, la amploare și la cât de durabile sunt proiectele cofinanțate în domeniul turismului. În primul rând, finanțarea, sumele. Bineînțeles, banii nu sunt niciodată suficienți. Toate sectoarele se plâng, au nevoie de fonduri mai multe. Însă, 9,7% din PIB-ul Uniunii Europene vine din Uh, turism și domnul Wolf a vorbit despre 9 miliarde de euro puși la dispoziție pentru turism în fondurile uh, structurale și de coeziune. Însă și această sumă nu este de fiecare dată vizibilă pentru a vedea în care fonduri, uh, programe operaționale sunt disponibile aceste fonduri. Dacă eu sunt un om Um, care are o afacere undeva la țară, nu știu unde găsesc uh, acești 9 miliarde pentru a-mi dezvolta uh, întreprinderea. Dacă sunt, uh, dacă am un loc, dacă activez într-un loc turistic, de unde aflu că există fonduri la dispoziție pentru mine sau pentru regiunea mea? Și apoi dacă vrei să faci ceva transfrontalier, în fondurile Interreg dacă încerci să cauți uh, fonduri în Europa Centrală sau Europa de Nord, la proiectele de turism se vorbește despre această abordare uh, non-sectorială. Ni se spune nu vrem să vedem mai multe proiecte de turism. Se spune foarte clar, spun că vor să aibă proiecte generale care să dezvolte IMM-uri, dar nu vor să vadă proiecte specifice pentru turism și asta este o problemă această abordare nespecifică pentru un sector a mers atât de departe încât nu se poate obține finanțare pentru proiectele turistice. În ceea ce privește uh, nivelul european, domnul Corața vorbea despre 8-9 milioane de euro uh, din COSME. Știu că fac ce pot pentru a folosi aceste fonduri pentru turism, însă Sincer, vorbim despre o industrie care este 9,7% din PIB-ul european și fondurile europene distribuite de la Bruxelles sunt 8-9 milioane pe an și scad. Știu că dumneavoastră, deputații, încercați să uh, stabiliți, să creați o linie bugetară pentru a crește această sumă, dar este cât se poate de disproporționat față de mărimea acestei industrii. Trebuie să se schimbe asta. Chiar și uh, uh, când cei de la comisie fac tot ce pot, nu pot face miracole cu 8-9 milioane. Acesta este mesajul meu. La nivelul național, regional, trebuie să fie mai uh, clar unde merg, cum sunt disponibile fondurile. În domeniul nostru, mai redus al ciclismului, pentru uh, a face lucrurile mai vizibile, am făcut un observator. Am verificat toate programele operaționale, câteva sute, și am uh, căutat referirile la ciclism. Și cred că același lucru ar trebui făcut pentru sectorul turismului, care sunt programele operaționale care au prevederi explicite la uh, ciclism. În perioada 2007-2013 am văzut că numai dacă exista o uh, referire la uh, cicloturism, regiunile au uh, investit în uh, trasee, rute, cicloturism. Dacă nu există această referire, a fost foarte greu să se facă, să se obțină fonduri. Am făcut o campanie cu membrii noștri și iată, din nou, 7,5% din deplasări sunt cu uh, bicicleta și numai 1,6% din fondurile europene uh, pentru transport pot fi investite în uh, ciclism. Deci și aici mi se pare importantă comunicarea, să spunem clar unde sunt fondurile. Cum sunt folosite aceste fonduri? Banii nu sunt totul, este important să vedem cum sunt alocate resursele. Lucrând pentru autoritate de management, am fost surprins că prima, la finalul anului, depinde de câți bani cheltuiai. Dacă lucrezi pentru sectorul privat, de cele mai multe ori costurile crescute nu sunt uh, cele care ți aduc o primă din partea managementului. Deci, Eh, cred că ar fi mai bine să se vadă câți clienți au fost eh, atinși, câte nopți eh, petrecute la hotel în plus au fost generate, câte locuri de muncă au fost generate. Acestea ar trebui să fie măsura succesului unui program și suma subvențiilor trebuie să fie conectată de rezultat, nu de costuri. Știu că Curtea de Conturi va spune că, bineînțeles, costurile trebuie să fie dovedite, dar cum dovedești costurile. Cred că trebuie să um, ne concentrăm mai puțin pe uh, birocrație. Vedeți o poză cu colegul uh, meu uh, cu um, dosarul pentru un mic proiect de 400.000 de euro. Fiecare bilet de autobuz și așa mai departe. Toate sunt acolo în teancul ăla. Dacă vă gândiți la un IMM, nu vor face un teanc de uh, Uh, de hârtie atât de mare. Își vor petrece timpul implementând proiectul dacă au o idee bună, nu, făcând, uh, nu completând hârțogărie. Deci cred că ar trebui să vă gândiți la uh, rambursări forfetare, uh, să căutați mai mult valoarea decât uh, hârtiile doveditoare. În ceea ce privește amploarea, m au uimit să-i ascult pe colegii mei vorbind despre sprijinirea IMM-urilor uh, prin uh, fondul de investiții strategice, dar și prin granturile COSME. Poate că greșesc eu și văd eu alte IMM-uri, dar pentru mine pare destul de imposibil ca un IMM să vină până la Bruxelles, să afle cum funcționează acest sistem și apoi să facă cereri. Abordarea programului LEADER, de exemplu, sau autoritățile de management la nivel regional, local, acolo ar trebui să afle oamenii informațiile. Un proprietar de hotel să fie el învățat cum să folosească fondul de investiții strategice – sau uh, un mic uh, loc turistic uh, uh, să, să trebuiască să învețe cum să facă programe europene, mi se pare foarte greu. Poate că ar trebui și să existe clustere care să, sprij- care să fie sprijinite, uh, parteneriate și invers, la nivel local trebuie să se primească sprijin uh, pentru nivelul, pentru, din fondurile alocate la nivelul respectiv. Și ultimul element, durabilitatea. Bineînțeles, noi suntem o organizație de ciclism, deci durabilitatea este importantă pentru noi. Nu am văzut niciodată ca acest criteriu să fie un criteriu de selecție, dar înțeleg că joacă un rol în unele cazuri. Însă, ce aș vrea să spun? Că este important durabilitatea economică. Proiectele europene de multe ori caută idei noi, noi și mai ales la nivel transfrontalier. Nu ne interesează ce se întâmplă după finalul proiectului. Și cred că este foarte periculos. Dacă ne uităm la cum sunt dezvoltate companiile private de succes și mărcile de succes, este greșit să investim așa Uh, banii. În fiecare an reinvestim în lansarea unei noi mărci. Este periculos, nu e deloc eficient. Aș vrea să vă încurajez să căutați parteneria, parteneriate pe termen lung, parteneri strategici și să investiți în proiecte strategice, nu să se lanseze noi idei de proiect, noi mărți, noi branduri în fiecare an. Ar fi mult mai durabil și uh, randamentul, venitul ar fi uh, mult mai ridicat. Îmi pare rău dacă am avut o atitudine mai degrabă critică. Uh, sper că voi fi generat uh, oareși ce dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Cu cea mai mare plăcere vă stau la dispoziție pentru informații suplimentare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dar bineînțeles, invitațiile pe care le lansăm nu sunt ca să fim lăudați pentru proiectele europene. Vrem să cunoaștem și dificultățile și să învățăm din greșeli. Deci este foarte bine să ne spuneți care sunt lucrurile negative. Cu toți am fost foarte interesați de a, să aflăm toate aceste lucruri. Și acum s-ar putea să mai aflăm câteva lucruri uh, negative. Isabela Damonte. Se posso delle considerazioni sul... Mulțumesc, dacă îmi dați voie, aș avea ceva de spus și în legătură cu grupul uh, anterior de invitați, dar uh, oarecum este și un concept general. În ce privește însă strategia, cred eu că fondurile trebuie să fie utilizabile direct, că e adevărat că politicile noastre sunt adesea de tip regional, însă dacă noi dorim să rămânem uh, pe plan mondial prima destinație turistică, e adevărat că trebuie să uh, găsim o coordonare și o mai bună comunicare și uh, o, o unitate de coordonare la nivel european în legătură cu fondurile COSME. Mulțumesc domnului Corața pentru angajamentul asumat la nivelul Comisiei, pentru că își dorește sporirea acestor fonduri care sunt atât de importante. Notez că deja s-au obținut și rezultate concrete pentru mai bună cunoaștere a acestora. Se realizează și o traducere a ghidului utilizării acestor fonduri despre care vorbim pentru că dacă vorbim de IMM-uri, e adevărat că sunt uh, mult, uh, mulți profesioniști în domeniu, însă uh, faptul că există o primă identificare a posibilităților de finanțare pentru a dezvolta idei noi, cred că e un element fundamental. Ce privește formarea, sunt de acord că trebuie să existe investiții însemnate, mai ales dacă vorbim despre China, pentru că de acum Uh, turistul chinez se așteaptă să aibă servicii în limba lui, în Europa, deci nu doar uh, în limba engleză și pe de altă parte să dispună și de o ofertă mai directă. Deci nu doar de grupuri organizate, ci și de uh, persoane singure sau familii. Și în ce privește piața chineză, ar trebui să avem un cuvânt de spus uh, Uh, mai direct, un contact mai direct ca să favorizăm sosirea turiștilor chinezi spre Europa. Apoi, industria creativă, aici sunt multe perspective pentru dezvoltarea oportunităților uh, pentru țările europene și apoi ajung și la o întrebare cu caracter general în ce privește accesibilitatea. Dacă există posibilități de uh, a avea un sit turistic cu mai mare vizibilitate. Deci, există uh, dificultăți uh, de accesare a site-ului care conține linile directoare pentru utilizarea finanțării. Deci poate uh, pentru uh, localitățile turistice să le ajutăm să ajungă uh, mai uh, direct și rapid la oferta privitoare la finanțare. Mulțumesc acum doamna Clun. Thank you, Chairman. I'd like to thank the two, two speakers and thank Mr. Mulțumesc. Uh Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Cred că ați uh, spus foarte clar ce încercam și noi să spunem, că există mulți oameni care ar putea beneficia de aceste fonduri, dar nu știu cum să ajungă la ele, de, nici măcar de unde să obțină informația. Poate, și de asemenea, mi s-a părut important ce ați spus că nu trebuie schimbat programul de fiecare dată astfel încât informația să fie nouă de fiecare dată și să reinventăm roata și să trebuiască beneficiarii să reînvețe proiectul. Mi s-a părut foarte important ce ați spus. De asemenea, mi s-a părut interesant ce a spus doamna Nunes. Foarte multe informații am primit. Aș fi vrut să știu câte regiuni reprezentați. Par să fie multe informații referitor la partajarea de informații, de bune practici și cred că ar fi foarte util pentru uh, întreprinderile mai mici. Și da, mi s-a părut foarte interesant cum uh, se pot folosi uh, bani din diferite fonduri de către același beneficiar pentru a-și face proiectele m a interesa să știu care este interacțiunea în schimbul de informații. Mulțumesc. Ines la Sender. Sí, la verdad es que este eh, digamos, panel está siendo muy interesante y estas últimas experiencias son especialmente... Da, mulțumesc foarte interesante prezentele și mai ales eh, știm că există probleme istorice în sectorul turistic chiar uh, înainte de 28 de state membre, știm care este diversitatea patrimoniului nostru și anume întotdeauna s-a considerat că turismul nu avea nevoie de niciun sprijin, uh, funcționa foarte bine de unul singur și atunci nu era nevoie să considerat de niciun fel de investiție publică la nivel european în turism, pentru că s-a considerat că uh, Uh, alte sectoare, da, aveau nevoie de sprijin, însă la turism uh, s-a considerat că acesta se poate susține de unul singur. așa încât s-a investit doar în unele sectoare, în altele nu. Acum e problem, și problema structurii bancare europene după criza financiară, și anume, în unele state membre există bănci regionale, casele de economii care aveau inclusiv obligație de uh, a sprijini societatea și teritoriile, pur și simplu au dispărut. Uh, s-a asistat la o operațiune de concentrare bancară, în fine, nu intru aici în detalii. Iar acum situația e că IMM-urile după ce că jumătate din lucrătorii care se află acum în situație de șomaj au fost îndemnați să se transforme în uh, lucrători autonomi și acum iată că nu au finanțare și nu-și găsesc de lucru. Da, a, asta este și problema IMM-urilor, uh, lipsa accesului la finanțare, că sigur că Banca Europeană de Investiții ne cere să concentrăm proiectele pentru că acestea nu ajung la micile IMM-uri, ci uh, acesta trebuie să se organizeze să, ca să fie mai vizibile și atunci o parte importantă a sectorului turistic se confruntă cu această problemă a lipsei de vizibilitate. Deci IMM-urile pur și simplu nu au acces la finanțare pentru că nu sunt vizibile. Și atunci Cred că ar trebui să facem un fel de apel, iată, bazându-ne și pe ce uh, ne-au povestit ultimii doi invitați, să vedem, să încercăm să găsim formule ca să facilităm accesul la finanțare din surse europene. Deci cu principii și valori europene și cu valoare adăugată europeană, ieri am avut, de exemplu, o reuniune, cu, am vorbit de Orizont 2020 cu marele firme care uh, au acces direct la finanțare, finanțate la nivel de 25% și nici măcar nu sunt întrebate pe ce cheltuiesc banii. Și uh, ba chiar s-a cerut uh, un acces de finanțare, la finanțare de până la 50%. Și atunci, Uh, ne întrebăm ce putem face ca și mmr urile să poată beneficia de pe urma unui impuls financiar. Ele care sunt cele mai fragile, dar care generează coeziune în uh, teritoriu. Uh, sigur, uh, mai mult sunt vizibile start-up-urile care au un caracter mai urban, mai modern. Uh, în schimb, pentru Uh, domenii cum ar fi turismul, nu există acest tip de vizibilitate. Așadar, aș propune ca în posibilele concluzii ale reuniunii noastre să cerem găsirea de formule prin care un sector care are capacitatea recunoscută de a genera coeziune, locuri de muncă de a reprezenta Europa în prima linie să se bucure și de sprijin, de finanțare, iată, de soluții creative financiare. E vorba de unul din sectoarele care dă dovadă de uh, una din cele mai mari capacități de creație și de diversitate și asta este chiar bogăția noastră. Deci mulțumesc pentru toate exemplele oferite și cer eforturi renoite Comisiei pentru a conferi mai multă vizibilitate uh, acestor uh, IMM-uri din domeniul turismului și mai multă generozitate, vreau, la nivel european. Danke sehr. Jetzt Gesine Ja, vielen Dank auch Mulțumesc, Gesine Meissner. Mulțumesc, mulțumesc și pentru prezentări. Uh, nu am putut să le ascult pe toate pentru că am fost prezentă într-o altă uh, comisie, dar ultimului vorbitor aș vrea să-i adresez o întrebare concretă. Ați spus că nu trebuie venit tot timpul cu ceva nou, ci să se măsoare și rezultatul pentru a vedea dacă se continuă cu finanțarea un proiect. Și acum poate întrebarea uh, Uh, mai eretică, să zic așa, avocatul diavolului. Dacă ceva funcționează atât de bine, mai are nevoie de sprijin, nu putem să lăsăm proiectul să meargă de la sine, nu putem să subvenționăm întotdeauna ce merge singur și de la sine. Și încă ceva. Ați spus că există foarte multă birocrație. Tot timpul ni se spune asta și, bineînțeles, nu vrem asta ca uh, să fie prea multă birocrație ca să mai poată ajunge oamenii la fonduri. Însă, în același timp, vrem să evităm abuzurile, să putem dovedi că banii au ajuns unde trebuia. Deci nu e așa de ușor. Deci, concret, care ar fi o propunere concretă de simplificare? Întotdeauna mi se pare foarte important să știm concret ce se poate schimba. Mulțumesc, Jens Nielsen. Tack så mycket. De sista talarna bekräftar det jag sa tidigare om att eh, utvecklingen av turismen... Mulțumesc. Antevorbitorii mei au spus ceea ce spuneam și eu. Dez dezvoltarea turismului trebuie să se facă la nivel regional și local. De aceea am luat inițiativa de a prezenta un raport din proprie inițiativă în Comisia Tran uh, Uh, în care să vor, vedem cum se poate lega dezvoltarea regională de turism. Eu cred că mai avem mult de învățat dacă ascultăm uh, regiunile care se ocupă de turism. Dacă o regiune des, decide că pentru ea uh, turismul este de importanță strategică, avem nevoie de un plan pentru a vedea cum promovăm turismul. Și dacă ne uităm la 50 eh, cele mai bune regiuni în domeniul turismului în Europa. Putem să vedem ce au făcut, cum, cum a funcționat, de ce a funcționat. Cred că putem să învățăm foarte mult. Mi s-a părea foarte util să se facă o listă de astfel de bune practici. Până acum, experiența mea este că Mulți își spun că sistemul este mult prea birocratic, mai ales IMM-urile pot uh, aplica proiecte mai mari numai uh, raliindu-se cu altele. Fiecare este responsabil pentru întreprinderea uh, sa, dar până la urmă când se pun la oaltă, munca este comună. Până la urmă, în statele membre se aplică sistemul și acolo trebuie văzut să aibă loc simpli, simplificarea. Deci responsabilitatea trebuie să fie la nivel local și regional și atunci am putea simplifica mai ușor. Domnul președinte, um, aș avea și eu câteva întrebări și poate puteți și dumneavoastră să ne răspundeți, domnule Corața. Uh, Domnul uh, Bodor a spus, bun, nu mai se plătesc uh, fonduri pentru turism și Ghizne Maesnar a spus, bun, dar cei de succes nu mai trebuie finanțat. Însă, rutele Eurovelo 6 și 13 din Serbia de-a lungul Dunării. În 2008, guvernul uh, sârb a decis să pună indicatoare pe acest drum. Nici măcar nu a fost amenajat drumul, pur și simplu s-au pus niște indicatoare și din când în când mai e pus câte un citat uh, uh, sau scrie nice view, bad uh, service, priveliște frumoasă, serviciu de proastă calitate. După patru ani, în loc de 500 de turiști pe an, au avut 13.000 de turiști pe an. O enormă poveste de uh, Uh, turism, mai ales când știm că un ciclist cheltuie 35 de euro pe zi și un, auto, un uh, șofer numai 10 euro. Dacă ei ar veni și mi-ar spune că vor să pună indicatoare mai bune pe drum, n-aș mai da bani. Dar dacă vin poloni, polonezii care spun că au 400 de uh, kilometri de uh, rută de ciclism și spun 10 kilometri din asta sunt într-o stare atât de proastă încât pentru 3 kilometri am avut nevoie, de 3 ore. Uh, acolo se poate finanța. Mi s-ar părea o idee bună să se finanțeze în mod țintit. Aș vrea să știu dacă s-a spus gata pentru turism, n-aș vrea nici să fie finanțate numai uh, proiecte turistice și nu nimic altceva. Apoi, uh, am fost într-un uh, oraș și am spus doamnei, uh, da, uh, puteți accesa uh, fonduri. Și ea mi-a spus, uh, mai bine finanțăm noi, pentru că birocrația e mult prea mare și ne costă prea mult. Dacă așa este cazul, atunci fondurile europene merg numai la marile întreprinderi și nu la cele mici. Ar fi cât se poate de nedrept dacă se întâmplă așa ceva. Și și Comisia trebuie să se, să-și pună întrebări în acest sens. Cum abordează acest lucru? Nu se poate ca micile autor, autorități locale care au nevoie atât de mult de fonduri să-mi spună că planificarea e atât de scumpă încât nu și-o pot uh, permite. Și marile autorități uh, își permit uh, și uh, au primesc fonduri uh, și sunt pe plus înainte chiar și să fi început. Le dau cuvântul uh, experților noștri. Începem cu doamna Nunes. Yes, uh, thank you. To trying to reply to all the questions uh, in Exur we gathered. Mulțumesc. Noi uh, reprezentăm 31 de autorități locale asociate cu 33 de universități și alte rețele de turism durabil. Am lansat acest schimb de bune practici în ceea ce privește beneficiile turismului uh, din fondurile europene în 2013, pentru că a fost perioada când se negocia CFM-ul și s-au stabilit programele operaționale. A fost foarte dificil pentru membrii noștri, pentru că este vorba de departamentele de turism regional. Uh, a fost foarte greu să se înțeleagă continuitatea posibilă între fostul CFM și cel actual. Care au fost oportunitățile, cum să se, facă, să se stabilească prioritățile, să se facă alegeri strategice. Uh, și am descoperit că a existat nevoia unui lobby intern între regiuni și de un schimb între departamente care a dus la faptul că aproape toți membrii noștri sunt implicați în gestionarea fondurilor europene. Acum, provocarea este să monitorizăm implementarea. Așa continuăm cu schimbul de bune practice, practici, organizăm evenimentul ca, cum este cel pe care l-am menționat în, în septembrie. O anecdotă, am organizat o masă rotundă, a venit și domnul Wolf și ne-a spus câte regiuni își uh, includ uh, turismul în planuri. Și când am uh, Um, întrebat publicul cine știe despre asta, doar uh, o persoană a ridicat mâna din regiunea mea. De multe ori nu se primește informația într-un mod transparent. Asta încercăm să schimbăm. În orice caz, vom uh, recomanda ca, dincolo de aceste eforturi, să existe și sprijin direct mai puternic de la Bruxelles nu este pentru că turismul este rezistent în uh, perioade dificile, că nu trebuie să îl și sprijinim așa cum sunt sprijinite și alte sectoare. Și, bineînțeles, vă putem oferi informații mai concrete, exemple de la nivelul regional. Am fi foarte uh, în favoarea analizei celor mai bune practici care au permis maximizarea rezultatelor, punând turismul în inima strategiilor regionale și mai ales impactul generat. Mulțumim, are cuvântul domnul Bodor acum. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să mă acces pe două întrebări principale. Prima dintre ele, de ce investim banii publici, bani publici pentru cât timp în proiectele de turism. Doamna Ghizne Meissner a atins acest subiect. În primul rând pentru că există o competiție pe piața globală a turismului. Europa a fost lider mondial în toate domeniile turismului, dar trebuie să facem față schimbării. Lucrurile se schimbă. În domeniul nostru mic, turismul legat de ciclism, care crește, e bine și aici sunt alte țări care investesc pe trasee, pe distanțe lungi pentru biciclete. Există și alte continente care investesc în afara Europei. Așa că noi trebuie să ne menținem nivelul de competitivitate. Însă cred că e și mai important ca în cazul turismului să se facă o specificare care nu e aceeași și pentru alte industrii. În cazul turismului, investițiile și costurile de multe ori implică diferite părți interesate în comparație cu veniturile, beneficiile și profiturile și unde sunt realizate toate acestea. De exemplu, s-a vorbit, domnul Kramer vorbea de rutele pentru cicliști. Guvernul investește într-o pistă pentru bicicliști, dar poate oamenii nu vor sta în hotelul care ține de guvernul de acolo. Însă, dacă lipsește o parte din această pistă sau e în condiție proastă, atunci toți ceilalți din turism pe de-a lungul acestui traseu văd care sunt impacturile negative, impacturile negative, dar nu au niciun fel de profit. Așa că profiturile se fac în moduri diferite față, în moduri diferite, în locuri diferite față de unde se fac investițiile și de aceea e nevoie de investiții publice chiar dacă proiectele au succes. Dacă să fie fonduri europene sau nu, după aceea rămâne de văzut. Apoi, povara birocratică a fost o altă chestiune. Nu vreau să intru în detalii, însă, de exemplu, v-am spus despre costurile de călătorie. Uh, pot să îmi iau biletul de avion sau de tren în avans și atunci obțin un preț mai mic. Dacă nu, dacă nu fac totul la timp, plătesc un preț foarte mare. Totul e ok pentru Comisia Europeană, pentru autoritățile de management, cât timp am uh, biletele și hârtile. De ce nu există niciun fel de um, plată forfetară? De ce nu există așa ceva? Să știm cam cât ar costa într-adevăr respectiva călătorie. Pentru resursele umane, completăm tot felul de hârtii, pierdem tot timpul cu munca administrativă. Am putea să vă raportăm câte zile am lucrat pe anumit proiect într-o anumită perioadă, pe oră în fiecare zi, spunându-vă exact ce fel de sarcini am îndeplinit și am putea să ne uităm la fiecare membru individual, cât am plătit pentru fiecare, pentru asigurări sociale și ați putea înțelege și știți cum arată diferitele sisteme de asigurări sociale din diferite țări, dar așa ceva nu e realist. În cazul investițiilor am încercat, de exemplu, să facem o comparație între cât costă un kilometru de pistă de bicicletă în diferitele țări. Ați fi surprinși dacă v-ați uitat la analiza noastră, pentru că nu țările la care v-ați aștepta sunt cele în care un kilometru de pistă e cel mai scump. Nu, dacă se face o comparație pe prețul de unitate, am verificat dacă au existat achiziții publice care s-au făcut pentru a găsi un uh, deci licitații publice pentru a găsi un uh, investitor. Cred că ar fi mult mai important ca pentru anumite tipuri de investiții în infrastructură să fie standardizate cât de mult se poate și să nu se caute tot timpul detaliile, câți au licitat, câte zile a durat achiziția publică și așa mai departe. Și mai important sunt rezultatele. Ce fel de rezultate s-au obținut? Acestea ar trebui să influențeze finanțarea proiectelor. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Poate și domnul Corața mai dorește să ia cuvântul. Aveți cuvântul. În ceea ce privește bugetul COSME. Sunt de acord că bugetul COSME ar trebui să aibă o parte majoră. Da, în mod evident. Sunt deciziile care au fost luate în uh, cadrul perspectivelor financiare. Acum există discuții interne în cadrul direcțiilor generale la DG Grow și știți că acum E un buget combinat nu doar pentru DG Grow, ci și pentru DG Mare. Așa că există și mai multă presiune asupra acestui buget. Așa cum vă spuneam în intervenția mea, cred că uh, E important să știm că acest buget e unul, e un, și unul de coordonare. Trebuie să stimuleze celelalte bugete din comisie. Așa încercăm să îl utilizăm și de aceea e nevoie de o colaborare foarte bună și să putem să discutăm direct cu factorii care au decizii, cu regiunile care se ocupă de fondurile structurale, fonduri importante. Și de aceea e nevoie de o colaborare foarte bună cu DG Mare, DG Regio și cu DG Agri și cu dege Ocupare. V-am dat acest exemplu cu 800.000 de, de euro din bugetul COSME, care sunt folosiți pentru a mobiliza 4 milioane de euro din Erasmus+. plus. Și v-aș mai putea da și alte exemple de acest fel. Dacă pe viitor Parlamentul European și Consiliul vor avea un adevărat buget cu fonduri directe pentru turism, eu aș fi primul care s-ar bucura, însă pentru moment trebuie să utilizăm cât mai bine ceea ce avem. Sunt de acord și cu Izabela de Monte că e nevoie de mai multă transparență și de mai multă claritate în privința ceea ce e disponibil pentru operatori. IMM-urile pot să beneficieze de COSME, chiar și dacă sunt micuțe, pentru că de obicei COSME e folosit pentru asociații de, de întreprinderi mici și mijlocii. De exemplu, dacă organizăm un eveniment B2B în China, business to business în China, atunci uh, se merg acolo reprezentanții unui grup de hoteluri, operatori turistici care se organizează împreună care pot să meargă în, în China și să se întâlnească cu cumpărători chinezi. Deci există un impact direct al COSME asupra IMM-urilor, chiar dacă pare departe de așa ceva. Ghidul fondurilor e o oportunitate bună, dar ne arată și care e complexitatea instrumentelor pe care le avem și e nevoie de o acțiune de simplificare. Aceasta ar trebui să fie o prioritate uh, importantă a acestei comisii și cred că comisarul Timmermans face deja ceva în acest sens sub Better Regulation, o mai bună reglementare. Se discută acolo și despre accesul la fonduri. Isabel are din nou dreptate când vorbește de pagina noastră de internet care nu e întotdeauna ușor accesibilă utilizatorului. Există multe constrângeri, DGCOM ne spune cum trebuie să arate o pagină de internet și de aceea de multe ori e greu să avem o pagină de internet facilă în ceea ce privește turismul. Vă mulțumesc! Mulțumim! Și cu asta cred că am um, închis grupul operativ privind turismul. Ana Sender, domnule președinte, am auzit aici lucruri foarte interesante. Să mă surprins uh, un comentariu și aș avea un fel de cartonaș albastru de doamna Meissner, că a repetat această mantră pe care tot auzim despre turism, că dacă merge bine, de ce are nevoie de finanțare? Cum spun eu, la fel ca Orizont 2020. N-ar trebui nici să uh, finanțăm, nu știu, uh, firma Bayer de medicamente, care au, alte firme care au miliarde în fiecare an ca profit. Nu, haideți să fim coerenți. Bun turismul merge bine, însă e nevoie de modernizare, e nevoie de mult mai multe lucruri pentru care principiile europene sunt importante. E vorba de buget, uh, buget alocat pentru lucruri mult mai puțin importante decât sectorul uh, turistic. Deci haideți să nu cădem uh, pradă acestei prejudecăți istorice S-a spus și în plenară că pe, turismul merge bine, nu trebuie finanțat. Nu, trebuie, merge bine poate pentru unii, nu pentru toată lumea. între întrerupe. Catronașul albastru e de un, o jumătate de minut, nu de trei minute. Antworten dann schließe Acum doamna Meisner are posibilitatea să vă răspundă și apoi închid. Voi spune în engleză ca să înțelegeți în mod uh, direct. Nu am vrut să spun că nu trebuie să mai dăm bani pentru turism. Am spus uh, doar că câteodată proiectele au atât de mult succes încât nu mai au nevoie de sprijin și atunci putem sprijini alte sectoare, dar și turismul, bineînțeles. Așa că sunt de acord, nu trebuie să luăm banii de la turism. Asta e ce voiam eu să spun de fapt. Bun, deci în ultimul moment avem toți aceeași părere și cu domnul Bodor, minunat, mulțumesc pentru întrebări, mulțumesc pentru răspunsuri, mulțumesc în primul rând pentru prezentări, vă mulțumesc că ați venit astăzi aici și că ne-ați răspuns la întrebări, le mulțumesc membrilor, le mulțumesc tuturor celor, acelora care au fost alături de noi astăzi, mulțumesc și interpreților, le urez tuturor o vacanță plăcută și să ne întoarcem relaxați, astfel încât să ne reluăm munca la fel de grandios ca până acum. La diverse nu am niciun punct, le doresc tuturor toate cele bune. Următoarea reuniune, 1 septembrie 2016, la ora 9, aici la Parlamentul European. Mulțumesc și toate cele bune!